Ladies and gentlemen, fasten your seatbelts. Meine Damen und Herren. Doamnelor și domnilor. Meine Damen und Herren, darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen? Domnilor și domnilor, vă rog să vă așezați. Domnilor și domnilor, vă rog să luați loc pentru ca să putem începe. Să nu avem uh, o întârziere prea mare. Să începem prea repede, spune președintele, râde. Nu prea târziu. Wir haben heute Astăzi după amiază avem uh, un program uh, destul de plin, dar foarte interesant. Uh, vom avea rapoarte pe tema cercetării și discuții pe această temă și înainte să trecem la proiectul concret de la punctul al treilea, vreau să discutăm despre două proiecte foarte interesante în domeniul cercetării și ne-am hotărât să fim un pic inteligenți, să vedem ce să primim informații și să vedem ce s-a mai întâmplat de când am mai discutat cu domnii de la Institutul European de Inovare și Tehnologie, în primul rând. Discutăm cu directorul EIT și, de asemenea, cu directorii comunităților de cunoaștere și inovare, așa numitele CCI-uri. Vrem să vedem care este starea lucrurilor acolo. Îl salut pe director, domnul Ronald de Brun, de asemenea pe domnul profesor, profesor, domnul profesor Mari Ritter, pe William Jonker și am uitat pe cineva și pe domnul Diego Pavia, să nu uităm. Doamna profesor Mary Ritter, repetă președintele, ne-am înțeles că fiecare dintre aceste patru persoane uh, va primi 10 minute pentru a putea să ne facă prezentările lor. Va fi puțin greu poate de respectat timpul, dar va fi util, veți vedea. Și apoi colegii vor avea ocazia să adreseze întrebări și trebuie sigur să structurăm cât mai eficient uh, dialogul nostru. Așadar, îi dau cuvântul domnului Ronald Tebrun. Brun. Vreau să salut pe toată lumea care participă la această discuție. E unul dintre proiectele care au fost foarte controversate la început, însă între timp a căpătat din ce în ce mai mulți prieteni. E rândul dumneavoastră. Domnule, bine ați venit! Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru invitația de a explica, de a vă spune mai multe despre EIT, despre Institutul European de Inovare și Tehnologie și de parteneriatele susținute de uh, EIT, și anume Comunitățile de Cunoaștere și Inovare CCI. Haideți să vedem dacă și tehnologia ne susține. Bun, merge. Vreau să vă reamintesc doar de ce există Institutul European pentru Inovare și Tehnologie, EIT. Europa se pricepe foarte bine la cercetare, însă se pare că nu e destul de rapidă să aducă și ideile pe piață. Așadar, rezultatul este că dezvoltarea inovării este destul de înceată și alții capitalizează pe baza săbiciunilor noastre, Statele Unite, India, China și așa mai departe. EIT nu este atât un instrument de finanțare, e de fapt mult mai mult. E o inițiativă, o primă inițiativă europeană de a uni toate trei părțile din ceea ce cunoaștem noi uh, drept triunghiul cunoașterii. Acesta reunește comunitatea de afaceri, comunitatea de cercetare și, de asemenea, învățământul superior. Și motorul eforturilor tuturor partenerilor din aceste comunități este antreprenoriatul. Avem nevoie în Europa de mult mai mult spirit antreprenorial, de persoane care să înființeze companii și care să se asigure că există persoane care să fie formate, să devină generația următoare de antreprenori în Europa. Am menționat comunitățile pentru cunoaștere și inovare, așa numitele CCI, acestea sunt parteneriate autonome, integrate, care sunt autonome din punct de vedere juridic, au propriile structuri autonome și au trei uh, directori executivi. E, de asemenea, fiecare are un director executiv. Aceasta este o trăsătură uh, semnificativă. Împreună cu partenerii, vizează trei uh, zone. Climat, Um, tehnologia informației și comunicării și energie. Ce e tipic pentru aceste comunități este că ele se bazează pe așa numite centre de colocare, centre de inovare. O astfel de comunitate are uh, 5 sau 6 astfel de centre pe care le-am uh, evidențiat pe hartă. Puteți să, vedea, să vedeți de la bun început că acoperirea geografică trebuie să fie însă extinsă. Ce am făcut până acum? Noi am spune că am avut un uh, proces de uh, încercare și eroare, am învățat uh, în, din mers și am reușit în 2 ani să ne înființăm propria structură de organizare, un consiliu și, de asemenea, împreună cu comunitățile și cu lor executive, am reușit să punem pe picioare trei parteneriate și uh, am încheiat uh, acorduri pe șapte ani de parteneriat. Aceste um, acorduri cadru de parteneriat reprezintă angajamente pe termen lung pe care EIT dorește să le utilizeze împreună cu uh, CCI-urile pentru a crea inovare. Deci e vorba de demersuri pe termen lung. Pe lângă aceasta, împreună cu comunitățile de de cunoaștere, am început să discutăm despre um, spiritul antreprenorial în domeniul educației și în domeniul înființării afacerilor. Ceea ce privește educația, să vă spun o anecdotă. Acum uh, câteva săptămâni am avut un grup de studenți la Budapesta, acolo unde ne aflăm noi, și am întrebat câți dintre voi uh, învață ca să obțină un loc de muncă? Și am început să uh, râdă, pentru că asta era o întrebare banală. Dar apoi am întrebat uh, dar cine dintre voi învață acum ca să ajungă să creeze locuri de muncă? Și niciunul dintre ei nu se gândise la acest lucru. Niciunul dintre ei nu se pregătea pentru a ajunge să creeze locuri de muncă, ceea ce cred că e relevant. Deci dacă ne uităm la această uh, a înființării uh, lumii de afaceri, înființării de uh, companii, unul dintre directorii executivi um, a venit la noi uh, săptămâna trecută la Budapesta și acesta este spiritul pe care îl dorim, pe care, de care avem nevoie în Europa, de antreprenoriat, de a crea locuri de muncă. Am spus că învățăm din mers. Am intrat într-un angajament pe șapte ani, dar după cum probabil știți, în același timp ne dezvoltăm strategia noastră pentru 2014 și după, care, sigur, în paralel cu discuțiile dumneavoastră privind uh, cadrul financiar multianual. Consiliul uh, uh, EIT împreună cu Comisia și cu CCI-urile au creat, au elaborat o agendă, un proiect de agenda strategică de inovare, despre care am să vă spun mai multe. Este un document care va trebui prezentat uh, Comisiei Europene până la sfârșitul lui iunie. Comisia, pe baza unei consultări deschise, care este în desfășurare, și pe baza unei valori de impact și a unei evaluări a EIT, va veni uh, la dumneavoastră și la Consiliu cu uh, agenda de inovare până la sfârșitul acestui an. Una dintre trăsăturile uh, cheie pe care și le dorește EIT-ul este simplificarea. Și suntem în acest proces de învățare împreună cu CCI-urile. Uh, pe măsură ce desfășurăm activități și uh, stimulăm uh, spiritul antreprenorial, am făcut câțiva pași modești în modificarea regulilor financiare și adoptarea așa numitelor sume forfetare care să se aplice după 2012. Deci să eficientizăm procesele administrative, dar nu o să intru aici în detalii. Deci simplificare este un mesaj cheie, este un element important pentru noi. Și acum noi am fost uh, înființați ca un institut autonom, primul de tipul său în Europa, dar în același timp utilizăm instrumentele din uh, regulamentul financiar, și anume granturile. Am primit uh, o derogare pentru a utiliza uh, granturile, pentru a avea o mai mare flexibilitate, însă uh, trebuie să ne menținem într-o, într-un anumit cadru, în uh, cutia pe care o vedeți pe ecran. Deci avem o marjă de manevră, însă marjă de manevră uh, nu duc neapărat la simplificarea regulilor. Așadar, ne, ne întrebăm pe marginea discuțiilor din comisie, de asemenea, dacă nu există și alt ceva, alte modalități ca, prin care să ne uh, concretizăm rolul pe care îl avem și în agenda strategică de inovare. Și aș vrea să menționez aici faptul că institutul, în forma sa actuală, în forma sa unică, este un uh, organism care acordă granturi, unul modest. Și pe lângă aceasta, oferim uh, de asemenea asistență intelectuală, colaborăm cu CCI-urile ca să-i ajutăm uh, să le ajutăm să învețe unele de la altele. În această agendă strategică de inovare, se prevede un rol puțin uh, diferit, și anume acela al unui uh, investitor orientat spre antreprenoriat. Un uh, investitor normal și-ar primi, și-ar amortiza creditele în fonduri, iar EIT-ul, de fapt, dorește să își ramburseze creditele sub forma beneficiilor către societate. Și în același mod, Consiliul EIT de asemenea, caută o nouă rundă de investiții după 2014. Dacă ne gândim în acest, în a, la acest rol de investitor și ne gândim la instrumentele pe care le avem la dispoziție, și anume granturile, dacă încercăm să gândim în afara uh, cadrului uh, fixat inițial, există o propunere pentru un regulament financiar european care ar uh, ne-ar permite și alte tipuri de finanțare, nu doar granturi, dar și credite, capital privat, finanțare bazată pe proiect și așa mai departe. În acest context, vreau să vă spun că Consiliul EIT a înființat recent, împreună cu, împreună cu Comisia Europeană, Fundația EIT. Fundația EIT are singurul scop de a susține EIT și comunitățile de cunoaștere și inovare, generând finanțare suplimentară pe care o captează de la sectorul privat. Și uh, Consiliul Fundației s-a reunit deja de mai multe ori și pot să vă spun că sunt uh, Uh, orientați, uh, au o gândire de afaceri și doresc să contribuie la valoarea adăugată a, fundație, a fundației, uh, pe lângă banii contribuabililor care sunt puși la dispoziția institutului în momentul de față. Am menționat, menționat de mai multe ori această agendă strategică de inovare. Acesta este copia unei broșuri pe care puteți să o descărcați pe site-ul nostru, e foarte scurtă și concisă, uh, Documentul mai uh, uh, elaborat va fi prezentat Comisiei pe 13 iunie. Una dintre, unul dintre subiectele de discuție este unde să investim, în ce să investim. Și după 2014 sunt mai multe uh, căi pentru care putem să optăm. Consiliul adoptă următoarea poziție. Intenția este de a investi în continuare în cele trei comunități de cercetare și inovare. În al doilea rând, asupra căror domenii ar trebui să ne focalizăm, Aici am încercat uh, în Consiliu să începem dezbaterea și pot să, vă, pot să împărtășesc cu dumneavoastră câteva domenii care au fost propuse în cadrul Consiliului și care deja au fost discutate și cu părțile interesate în aprilie. Uh, sănătatea umană, uh, învățarea umană, alimenta, sistemul alimentar, securitate și uh, siguranță, mobilitate, orașe inteligente și așa mai departe. Însă, suntem conștienți că acestea vor trebui dezbătute și deci e nevoie de niște principii uh, orientative. Și pentru a selecta CC-urile ar trebui să vedem uh, care este abilitatea lor de a integra și părțile interesate din uh, cele trei părți ale triunghiului uh, cunoașterii, uh, promovând inovarea într-un mod multidisciplinar și aducând-o mai aproape de lumea de afaceri. Deci, uh, Trebuie să vedem dacă anumite zone se pretează la astfel de comunități de cunoaștere și inovare. Și atunci, care este relația dintre EIT și rolul la care aspiră, care sunt zonele unde trebuie să-și focalizeze eforturile și toate celelalte inițiative? Noi credem că EIT-ul trebuie să fie văzut ca o parte din um, cadrul de cercetare și inovare, cadrul comun strategic, și, de asemenea, ca element important în dezvoltarea domeniului uh, zonei de învățământ superior, zone europene de învățământ superior, pentru că de acolo trebuie să vină următoarea generație de antreprenori. Ceea ce nu e scris aici, dar ce e evident și vreau să subliniez, este că datorită acestor centre de colocare, trebuie să căutăm uh, sinergii și cu fondurile de coeziune, fondurile structurale, ca să uh, poată și regiunile să beneficieze de activități. Domnule președinte, acesta este mesajul pe care vreau să îl, uh, să-l transmit și uh, predau microfonul. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare uh, și faptul că această prezentare a fost atât de concisă se datorează timpului limitat pe care îl avem la dispoziție. Și acum dau cuvântul domnului Rita. Doamne Rita doamnei profesor Rita. Thank you very much and um, thank you. Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc de asemenea pentru invitația pe care mi-ați adresat-o mie și colegilor mei. Comunitatea de cunoaștere pentru clima se centrează pe prosperitatea cu emisii de carbon scăzute și pentru uh, reziliența climei. Bineînțeles că acoperim uh, o suprafață foarte întinsă și trebuie să vedem ce se întâmplă și dincolo de Europa. Avem o varietate foarte mare care ține cont de diferențele geografice, politice sau sociale. Am reușit să facem acest lucru pe o suprafață atât de mare, având membri din toate părțile și, de altfel, a, am făcut atâtea documente tocmai pentru că avem foarte buni membri însă am reușit până la urmă să ne centrăm pe patru domenii principale. În primul rând, dezvoltarea unor orașe cu emisii de carbon uh, scăzute și rezistente. Cel de-al doilea domeniu este cel al gestiunii apei Aici e vorba de gestionarea resurselor hidrologice, indiferent că e vorba de exces sau de prea puține resurse. O, un al treilea domeniu, producție cu emisii de carbon scăzute sau chiar zero. E vorba de multe industrii în domeniul chimic și în alte domenii de exemplu în industria oțelului, acestea sunt absolut necesare dacă dorim să ne îndeplinim obiectivele până în 2050. Și un al patrulea domeniu, nimic nu se poate face dacă nu ținem cont și de măsurile în ceea ce privește schimbarea climatică. Această comunitate integrează cele trei elemente ale triunghiului cunoașterii, Uh, mediul de afaceri, cercetarea și educația. Avem aici patru piloni importanți, inovația, educația, spiritul antreprenorial și căutarea de noi soluții. Astfel încât uh, creăm noi cooperări și devenim uh, pionieri pentru configurări inovatoare. Partea referitoare la educație atrage și dezvoltă un spirit antreprenorial nou și realizează o schimbare a Al treilea pilon al spiritului antreprenorial oferă platforme pentru a avea o comunitate mai extinsă în acest sens și, în sfârșit, al patrulea pilon, cel al căutării de soluții, creează noi soluții bazându-se pe prosperitatea cu emisii de carbon scăzute și ținând cont de inovare. Educația se centrează pe uh, pionieri, pe masteranți, pe doctoranți și așa mai departe, un lucru la care am să revin mai târziu. Avem o mai mare integrare, punând la oaltă oameni din industrie, din uh, mare industrie, din IMM-uri, din guvernul local și regional, de asemenea din institutele de cercetare și din universități. Și așa cum spunea și Ronald, creăm uh, ecosisteme în care aceștia să se poată întâlni, să lucreze și să obțină noi rezultate. E vorba de centrele de colocare. Avem a, astfel de centre de colocare la Berlin, Londra, Paris, Randstad și la Zurich. Aceasta este versiunea primei hărți pe care o aveți acum în față. Avem patru centre de colocare în Franța, Elveția, Germania, Uh, țările de jos și Marea Britanie. Însă, în afară de aceste puncte verzi, avem și punctele galbene, care reprezintă centrele de inovare și cercetare. Acestea sunt clustere formate din uh, mica industrie, din guvernele locale și institutele de cercetare, care doresc să se extindă în alte părți ale Europei. E vorba de Ungaria, Polonia, și Marea Britanie și Italia. Avem 20 uh, de parteneri principali. Ei reprezintă cam uh, jumii-juma institutele de cercetare și mediul de afaceri. Din partea companiilor inovatoare avem uh, Bayer, DSM, Df, um, aeroportul Schiphol, GDF Suez și alții de asemenea institute de cercetare și academice, Imperial College uh, de la Londra, INRA, CEA și alții. În partea dreaptă puteți vedea cele șase regiuni care au creat aceste centre de inovare-cercetare, fiecare dintre ele compusă din mai mulți parteneri. Avem de asemenea 65 de parteneri afiliați, dintre care 32 sunt asociați cu centrele de colocare și 35 cu comunitățile de inovare regională. Între aceștia se află IMM-uri, guvernul local și regional, de asemenea alte mari instituții. Încă câteva cuvinte în legătură cu aceste centre de inovare regională. Sunt sute de entități și fiecare regiune are propria sa instituție de vârf care participă în comisii comune, iar președintele acelei comisii face parte din Consiliul uh, nostru care participă la uh, CCI. Ei oferă o oportunitate de inovație și implementează ceea ce este necesar în uh, lanțul de valori. Ne oferă de asemenea o oportunitate pentru Uh, programe precum cel de învățare de-a lungul vieții, un program pe care l-am lansat, de exemplu, anul trecut, unde am avut 59 de persoane care veneau în principal din partea IMM-urilor, care doreau să câștige mai multă experiență pentru a avea un spirit antreprenorial mai sporit. Și am avut uh, un proiect pe o perioadă de 12 luni. Ei au fost trimiși pe o perioadă de 3 luni de zile într-o instituție pe care au ales-o, unde puteau să învețe, de exemplu, gestiunea în institutele respective și, de asemenea, cercetare în institutele guvernelor locale pentru a vedea cum funcționează lucrurile acolo. Și am avut, de asemenea, și weekenduri cu cursuri intensive în care puteam face un schimb de experiențe. Și ei sunt uh, oarecum un fel de discipoli de ai noștri care după aceea transmit mai departe cunoștințele pe care le-au um, achiziționat și își dezvoltă competențele la locul de muncă. Cum suntem organizați? Avem uh, un Consiliul de Guvernatori și uh, o adunare generală Vă spuneam de asemenea că avem parteneri afiliați și parteneri de bază. Fiecare partener uh, își asumă responsabilitatea în legătură cu partea de care sunt responsabili. Adornarea este a uh, partea cea mai importantă la nivel de gestiune și se ocupă de planul de afaceri anual și de granturi. În ceea ce privește uh, Consiliul de Guvernatori, avem 11 persoane reprezentate aici și persoane care reprezintă regiunile și uh, CCI-urile. O dată pe an ne adunăm împreună din partea comunității CCI și avem un festival anual. Anul acesta va avea loc la Budapesta la sfârșitul lunii septembrie. Avem aici o matrice a managementului nostru Puteți vedea aici uh, pilonii pe care i-am prezentat mai, de, mai devreme, cei patru piloni. Avem uh, un stil de gestiune în care Consiliul de Guvernare uh, se întâlnește. Eu sunt uh, CEO, avem de asemenea un uh, director de operațiuni și după aceea un director specializat pentru fiecare dintre pilonii prezentați mai devreme. Ce facem aici? Practic, uh, să aducem la oaltă parteneri din mai multe sectoare de activitate și ne centrăm pe cele patru domenii pe care vi le-am prezentat la început. Iar după aceea realizăm activități prin pilonii prezentați. Educație, spirit antreprenorial, cotare de soluții și educație și inovație. Anul trecut, de exemplu, am uh, petrecut foarte mult timp pentru a ne pregăti programul de activitate. Am lucrat împreună cu IMM-urile, care reprezintă un instrument deosebit pentru pregătirea politicilor noastre. V-am vorbit deja despre RIP și despre felul în care se implementează și, de asemenea, a fost interesant programul pe care îl avem cu masteranzii și cu doctoranzii. Aceștia au un program în care petrec șase săptămâni învățând uh, trecând prin cele trei centre de colocare pe care le avem. Avem cursuri speciale în care se prezintă principalele teme de discuție, după care se lucrează în grupuri de lucru în care trebuie să facă o analiză a cazurilor prezentate, o dezvoltare a afacerii prezentate și există și concursuri la sfârșitul celor șase săptămâni organizate. Anul trecut, doi dintre premianți au reușit să câștige uh, bani pentru proiecte pe care le-au propus, care după aceea au fost finanțate și puse în aplicare. Deci, avem foarte bune rezultate în acest sens. Am avut foarte mulți candidați până acum și sperăm să avem și mai mulți pe viitor. Vă mulțumesc! darf mich ganz, ganz herzlich bedanken. Vreau să vă mulțumesc și fără să mai lungesc vorba, îi dau cuvântul domnului Guido Pavian. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, bună ziua! Eu o să mă refer la CCI Ino Energie, care este misiunea acestei uh, comunități de cunoaștere și inovare, energie este să fie un pionier în domeniul energiei durabile și noi ne axăm pe șase activități principale. Ori ne uh, bazăm pe uh, o economie cu redu- emisii reduse de carbon, rețele inteligente, cărbune inteligent, uh, combustibili chimici, uh, smart cities, surse regenerabile, convergență, uh, energie nucleară și regenerabile. După cum constatați, în energie acceptăm absolut orice în afară de lucrurile care ard. Și fiecare domeniu tematic este condus de o colocare, așa cum uh, a uh, prezentat situația antevorbitoarea mea. 700 uh, milioane de euro reprezintă bugetul nostru. Deci acționarii, pentru că e vorba de o companie cu acționari, 29 de acționari avem, s-au angajat la un plan industrial pe șapte ani. Primii patru ani valorează 700 de milioane de euro din resursele lor. Uh, se fac investiții inteligente pentru a ne îndepărta de uh, economia bazată pe petrol. Deci mesajul cheie e uh, cele 700 milioane de euro din partea acționarilor CCI Energie activitățile noastre trebuie să îndeplinească unul dintre cele trei obiective. Ori să ducem la uh, scăderea tarifelor la energie, ori să creștem operabilitatea sau să reducem emisiile de gaze cu efect de seră. Orice facem trebuie să uh, îndeplinească unul din cele trei obiective, dacă nu cele trei împreună. Și încă o cifră, dacă reușim să reducem cu 1% costul energiei astăzi în Europa, impactul îl reprezintă 20 de miliarde de euro de economii față de starea actuală. Deci aceste 20 de miliarde de euro o repre reprezintă o valoare adăugată la competitivitatea industriei noastre sau uh, un fel de tampon pentru bunăstare. Deci vă rog să rețineți acest calcul. 1% reducere costului energiei înseamnă 20 de miliarde de euro de economii. Și așa cum a spus uh, antevorbitoarea mea, avem uh, trei activități principale, educație, proiecte tehnologice, întotdeauna suntem foarte aproape de piață și, de asemenea, spiritul antreprenorial uh, pe baza activelor tehnologice. Educația este cea mai importantă pentru că este factorul care face diferența Uh, între uh, CCI-uri, noi inovăm mai ales pe baza talentului, a uh, factorului uman și totul începe cu procesul de învățare. Și doctorii și inginerii care vor crea produsele tehnologice vor deveni, datorită serviciilor noastre, oameni de afaceri, antreprenori. Deci investiția începe în uh, investiția în um, studenți, dar și uh, în investiția în uh, formarea pe tot parcursul vieții. Ceea ce înseamnă că cineva din, dacă cineva din afara CCI dorește să promoveze și să achiziționeze un serviciu, poate. Deci e vorba de un potențial client pentru noi. Și aceasta este diferența cu mecanismele existente. Deci iată cifrele. Ce facem astăzi? Care sunt realizările CCI în 2011? Avem șapte proiecte lansate, 160 de studenți în luna septembrie. Avem deja 650 de cereri pentru aceste noi programe în domeniul educării. Deci e vorba de studenți care doresc să facă parte din aceste masterate și care să aibă sectoare diferite uh, în uh, acest domeniu, al masteratelor uh, din domeniul științei. Deci uh, avem tot felul de uh, concepte cazuri uh, de, uh, uh de, de, de cooperare cu comunitatea de afaceri, în care studenții noștri fac uh, stagii, de exemplu, și așa mai departe. 55% din bugetul nostru e cheltuit pe proiecte tehnologice. Și acest diapozitiv arată că e vorba de un uh, efort european. Fiecare din cele 31 de linii orizontale pentru 2011 vor fi uh, verificate la sfârșitul acestui program în funcție de obiectivele pe care le-am uh, stabilit. Deci, noi încurajăm și promovăm excelența. Din septembrie, când am definitivat activitățile, până acum trei proiecte au fost ucise pentru că ele nu s-au ridicat la înălțimea așteptărilor. Deci, pentru noi, pe primul plan se află excelența. Apoi, spiritul antreprenorial. Luăm uh, cercetători foarte buni, foarte performanți și încercăm să facem din ei oameni de afaceri. Pe baza a patru dimensiuni, tehnologia, uh, gestiune, planuri de afaceri și uh, găsirea primului client. Și serviciile pe care le furnizăm sunt servicii gratuite, ei urmă să ne răsplătească atunci când vor fonda prima companie. Un exemplu, proiectul actual în care, după cum observați, uh, doar 8% din bugetul uh, general e folosit, 92% uh, din buget vine de la parteneri în Suedia. Din aceste proiecte de anul trecut, 12 dintre studenții doctoranzi deja au început și au pus bazele primei companii. Deci există o legătură foarte directă între Uh, educație, tehnologie și uh, creare de locuri de muncă. Iată care, cum stau uh, lucrurile astăzi. Suntem o companie condusă după un model de afaceri. Acționarii, perso persoanele care s-au angajat la acest plan industrial pentru o perioadă de șapte ani, e vorba de companii, cercetare și universități pe picior de egalitate. Nimeni nu cântărește mai mult decât ceilalți. Dar dacă vă uitați la prima linie, Vă dați seama câte companii se află în activitățile noastre. 44 de uh, companii sunt reprezentate în activitățile noastre în prezent. Și acestea fac parte din uh, întregul lanțuri uh, de valoare, nu numai uh, care uh, nu numai uh, companii mari, ci și IMM-uri. 27 de IMM-uri fac parte din uh, uh, partenerii noștri. Noi avem uh, obiectivele pe care le-am uh, stabilit, pe care le numim CAPEX și dacă aceste obiective nu sunt îndeplinite, atunci uh, întrerupem cooperarea. Deci avem o activitate bazată pe rezultate concrete. Și pe acest grafic, care nu este foarte lizibil, figurează faptul că fiecare activitate pe care o desfășurăm trebuie să îndeplinească aceste criterii, creare de locuri de muncă, Uh, creșterea eficienței în procesul de afaceri și astfel de alte criterii. E vorba de 28 de astfel de criterii, fac parte din graficul CAPEX. Așa cum spunea și Mary, iată cum funcționează compania noastră și, în fine, nu suntem uh, un exemplu izolat. Uh, Bineînțeles, trebuie să interacționăm și cu alte organisme europene, pentru că cu toții acționăm pe același teren și iată care sunt legăturile uh, stabilite deja între CCI și alte entități europene, precum Centrul European de Cercetare, și interacțiunea se face după modelul din uh, acest diapozitiv. Ne bazăm pe simulări pentru uh, scenarii viitoare, pentru a furniza un context științific concret decidenților politici. Avem și legături cu uh, laboratoare, TIC, uh, Smart Grids, așa cum am spus, este unul dintre cele șase domenii, domenii tematice. Deci, uh, aceste legături deja au fost stabilite și funcționează. A fost lansat, dar încă nu e definitivat, un parteneriat cu celelalte DG-uri. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim și nu în ultimul rând, domnul profesor William Juncker, care are cuvântul uh, ultimul vorbitor din această rundă. Terwijl de presentatie wordt opgebracht, allereerst, eh, meneer de voorzitter, eh, dank voor uw uitnodiging. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte să merg mai departe, vreau să vă rog pentru invitația de a veni și de a vă prezenta lucrurile. Puteți să vă dați jos uh, căștile, spune vorbitorul. Dați-mi voie să vă spun ceva despre starea lucrurilor în uh, comunitatea laboratoare TIC. În primul rând, cred că este foarte important că EIT să fie o realitate. El există, organizația centrală există, comunitățile de cunoaștere există și funcționează. Acum trei ani, poate nu ne-am gândit că uh, aceste lucruri vor fi o realitate astăzi, dar ele sunt, ele există și sunt o mare realizare. Așadar, suntem înființați, suntem operaționali, dar uh, suntem uh, o nouă apatiție. Am fost înființați în octombrie anul trecut ca uh, entitate juridică, am semnat contractul cadru doar în decembrie. Și acum ne aflăm în mai 2011, deci primul an operațional. Unul dintre lucrurile pe care oamenii nu îl conștientizează este modul în care tehnologia informației și comunicării, TIC, ne schimbă viața în fiecare zi. Nu știu de câte ori dați o căutare pe Google astăzi, dar uh, acum 12 ani numărul era zero pentru că Google nu exista. Și nu știu câte plângeri aveți despre telefoanele dumneavoastră inteligente și despre baterie, dar uh, Diego se ocupă de acest lucru. Uh, dar acum 10 ani nu existau telefoane inteligente. Nu știu cât de adesea vă ciocniți, intrați cu mașina într-un uh, obiect pentru că senzorii dumneavoastră uh, luminează sau uh, au, dau semnale sonore și dumneavoastră ignorați. Acum, de 10 ani, ei nu existau. Tehnologia informației și comunicării este peste tot și a avansat într-o, într-un ritm amețitor. Dacă ne uitați la performanța industriei, uh, performanța industriei um, tehnologiei informației și comunicării este extraordinară și dacă industria auto ar face același lucru, atunci Mercedes 500S ar costa doar 2 euro azi. Și cu toții am avea câte un uh, Mercedes de tipul ăsta. Poate că n-ar fi foarte bine pentru mediu. Misiunea noastră merge mână în mână cu misiunea EIT și cred că cel mai important lucru este să ne asigurăm că avem talent. Trebuie să investim în noua generație, nu doar însă în noua generație. Educația este un proces pe tot parcursul vieții. Eu pot să vă spun că învăț foarte mult în fiecare zi din ceea ce fac astăzi. Aici uh, ne aflăm. Avem uh, birou la Helsinki, Stockholm, Eindhoven, Berlin, Paris și avem uh, parteneri asociați la Londra, Trento și Budapesta. Aceștia sunt partenerii noștri, o listă întreagă, dar veți vedea că în comunitatea noastră avem industria de elită, ca Deutsche Telekom, SAP, Siemens, Philips, Nokia, dar și IMM-urile. Avem grupări de IMM-uri pentru că noi credem că aceste uh, comunități pot să funcționeze numai dacă este un echilibru bun între marile animale economice și micile animale, ca să zicem așa. Avem institute de cercetare de elită care ne ajută să facem ceea ce vrem să facem și anume să ne asigurăm că Europa rămâne lider în uh, evoluția TIC. Așa suntem noi organizați, avem o adunare uh, generală, avem un uh, comitet executiv, deci suntem structurați uh, ca și o companie, vedeți aici echipa, membrii uh, comitetului executiv de uh, orientare. Este o persoană din industrie, o persoană din uh, pentru fiecare persoană din mediul academic, pentru a avea un echilibru cât mai bun. Aici vedeți directorii uh, dacă ai o companie, ai nevoie de o agendă de, uh, de gestiune și dacă ai foarte multe lucruri de făcut, ar trebui să te focalizezi puțin, să prioritizezi pentru a te asigura că până la sfârșitul săptămânii ai reușit să faci ceva. Avem uh, o agendă de gestiune foarte simplă, trebuie să ne organizăm și să fim recunoscuți și dacă reușim aceste lucruri până la sfârșitul anului, eu voi fi, mă pot declara mulțumit. Și asta încercăm să facem prin catalizatorii de inovație, prin centrele de colocare, prin liniile de acțiune pe subiecte tematice, probleme de societate, cum ar fi mobilitatea, societățile, orașele digitale ale viitorului, gestionarea energiei. Noi nu suntem singurii care se ocupă de aceste domenii. Cred că jumătate din lume se ocupă, lucrează în aceste domenii, dar noi suntem unici prin modul în care uh, lucrăm. Combinăm uh, lumea de afaceri, uh, lumea cercetării și de asemenea lumea din, în, de asemenea învățământul. Centrele de colocare sunt în cinci locații fizice, pentru că și în lumea digitală să dai posibilitatea oamenilor să se să discute uh, fizic unii lângă alții este foarte important, pentru că uh, întâlnirile și discuțiile în lumea digitală nu sunt atât de utile ca și cele din lumea reală. Acesta este cadrul de inovare la care lucrăm, îmi pare a fi complicat, dar de fapt este foarte simplu. Pentru ca să ai succes, ai nevoie de oameni talentați, de idei bune și trebuie să te asiguri că acestea ajung la piață. Pentru că e ușor să deschizi un magazin, dar dacă nu ai clienți, atunci nu, afacerea ta nu va prospera. Acesta este o imagine simplificată ai nevoie de talent, de idei, de clienți, dar sigur că modul în care poți să ai idei, și aici vorbim despre cercetare, trebuie să te asiguri că ideile, rezultatele cercetării sunt exploatabile. Și aici trebuie să ne îmbunătățim în Europa, pentru că avem o, uh, sisteme de educație și de cercetare extraordinare, însă uh, transpunerea lor în valoare economică și în locuri de muncă e foarte importantă. Și dacă aduci, dacă vrei să crești talentul în Europa și să-i oferi un loc de muncă, să-i oferi un viitor, atunci trebuie să-i oferi un loc de muncă de uh, înaltă calitate. Avem și noi niște indicatori uh, cheie de performanță, KPI. Aici avem câteva exemple. Însă, cu acești indicatori trebuie să fim uh, foarte precauți, pentru că întotdeauna e vorba de măsurătoarea operațională pe termen scurt. În educație măsurăm uh, număr, numărăm câți studenți au uh, înscris, uh, câți studenți au uh, primit o diplomă, dar adevăratul indicator este dacă există, dacă se formează talente adevărate, ceea ce poate fi văzut doar peste 15 20 de ani, atunci când studenții respectivi vor fi în conducerea celor mai mari întreprinderi din Europa. Cred că acest model este, acest model este foarte important. EIT-ul este un catalizator în, uh, în investiții și funcționează uh, conform, ca și un lubrifiant, cum a spus și Diego. Deci noi utilizăm banii de la EIT să catalizăm uh, efectul lor. Adică, de exemplu, în domeniul educațional, pe lângă infrastructura de educație, adăugăm sistemul antreprenorial pentru a obține studenții pe care ni-i dorim, care nu doar își caută un loc de muncă, ci care pot să creeze locuri de muncă. Brevetele foarte importante, uh, Europa încearcă să-și simplifice sistemul și să-l facă mai accesibil. E foarte important ca proiectele noastre de cercetare să creeze uh, drepturi de proprietate intelectuală. Avem și aici uh, uh, un catalizator pentru a ne asigura că uh, investițiile în cercetare duc la mai multe brevete, pentru că nu poți să construiești companii doar din publicații științifice. Ai nevoie de brevete, ai nevoie de produse. Transferul de tehnologie, de asemenea, foarte important. Foarte, avem foarte multă tehnologie, o mare cerere și trebuie să faci legătura între cele două. De aceea avem un catalizator privind transferul de tehnologie care combină tehnologiile pentru a se asigura că nu se pun până la urmă produse care să nu se vândă uh, sau produse care să fie aruncate. Am să trec aici la liniile de acțiune, am să spun câteva lucruri despre liniile noastre de acțiune. Avem un plan pe termen lung, dar avem un cadru uh, conform care trebuie să avem un plan de afaceri uh, anual cu EIT. Deci trecem de la un an la altul. Și asta, la asta lucrăm acum, în crearea planului de afaceri pentru 2012. Noi uh, avem propuneri pe baza acestor criterii și e foarte important să încercăm să valorificăm potențialul de inovare și să vedem valoarea adăugată și impactul de catalizator al banilor pe care îi investim. Vreau să spun un lucru despre unirea fotelor cu alte uh, proiecte. De exemplu, acum împreună cu ITEA avem o colaborare concretă prin care uh, fin, finanțarea europeană este aliniată, combinată cu cea națională care vine prin cadrul ITEA. Pentru mai multe informații, acesta este site-ul nostru web. Vă mulțumim foarte mult! Cred că toate aceste prezentări au conținut informații foarte interesante și nu vreau să lungesc vorba, vreau să vă dau ocazia să uh, purtăm o dezbatere, să uh, profităm de prezența oaspeților noștri. În primul rând dau cuvântul doamnei Carvalho. Thank you very much, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să felicit uh, Institutul și comunitățile de cercetare și inovare pentru ceea ce au realizat până acum. Uh, proiectul acestui institut l-am urmărit încă de la început uh, într-o altă calitate decât simplu deputat și pentru mine este vorba aici de inovarea văzută așa cum trebuie, inovarea ca rezultat al educației, cercetării și mediului de afaceri. În al doilea rând, e vorba de faptul că este o instituție independentă, autonomă și, de fapt, noi doream o simplificare a, a procedurilor față de programul cadru. Acum când discutăm despre strategia programului cadru, ar fi interesant să auzim și din partea dumneavoastră ce credeți. Dumneavoastră ați vorbit despre o integrare de succes, însă aș vrea să îmi spuneți uh, în legătură cu independența și procesul de simplificare. Ce s-a întâmplat până acum? Cum ați trăit, să zic așa, această independență față de structura comisiei? Pentru că ați avut avantajul de a avea această independență științifică, însă, pe de altă parte, ați pierdut din experiența pe care o are o structură precum Comisia pentru a face față problemelor mai complexe, de exemplu problemele financiare și așa mai departe. În al doilea rând, procesul de simplificare. Dumneavoastră aveți uh, niște reguli diferite față de programul cadru și uh, aceasta ținând cont de programul cadru al șaptelea. Vreau să vă întreb dacă sunteți mulțumit cu acest lucru, pentru că am auzit că chiar azi dimineața ați semnat niște contracte și cred că a durat prea mult pentru un lucru pe care îl doreați să fie foarte simplu și inovator. Uh, Vreau să vă întreb dacă considerați că trebuie să menținem aceeași structură a regulilor separate pe care le-ați avut până acum sau dacă încercând să simplificăm totul, regulile de participare, de exemplu, pentru viitoarele programe de cercetare, dacă acestea n-ar trebui incluse și ele în procesul de simplificare și să avem niște reguli comune. Iată cele două întrebări pe care vroiam să vi le adresez dacă comunitățile ar putea să răspundă la aceste întrebări. Mulțumesc! Thank you. Next, uh, Mr. Rubik. Rubik. Rubik. Mulțumesc, domnul Rubik. No, here. Here. Risa? Riera. Uh-huh. Nu este în sală, doamna Riera Madureli. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, domnul Rubic nu este aici, așteptam și eu să ia cuvântul dânsul. Aș vrea în primul rând să mulțumesc în numele grupului meu, domnului Win și celorlalți directori executivi din partea celor trei comunități care funcționează acum, faptul că au venit aici în fața comisiei noastre și să le mulțumesc pentru munca sa. Grupul nostru consideră că că este o ocazie deosebită pentru noi să avem acest schimb de opinii cu dumneavoastră, pentru că dumneavoastră, în acești prime ani de funcționare a Institutului, ați trăit în direct și a trebuit să rezolvați toate acele probleme care au apărut pe parcurs. Probleme absolut normale care apar de fiecare dată când se începe o activitate nouă și cu anumită importanță, cum e cazul Institutului. Sunt teme foarte importante pentru noi, pentru Parlamentul European, care are un rol decisiv în ceea ce privește viitorul EIT. Am două întrebări pentru dumneavoastră. În primul rând, vreau să mă refer la felul în care funcționează structura EIT-ului. E un lucru care s-a dezbătut pe larg atunci când a fost înființat institutul. Pe de o parte există sediul central care este la Budapest și pe de altă parte avem aceste comunități, CCI-urile. Aș vrea ca după tot acest timp din partea tuturor reprezentanților aflați aici, deci din partea comunităților și din partea celui care reprezintă sediul central, să avem o evaluare, să vedem cum a funcționat totul, care a fost nivelul de coordonare între comunități între CCI-uri și sediul central al Institutului. Și aș vrea să știu în special unde au apărut probleme, pentru că am putea ține cont de aceste probleme pentru propunerile viitoare. În al doilea rând, dacă mă refer la agenda uh, strategică de inovare, am înțeles că se va menține calendarul prevăzut inițial, dar aș vrea să vă rog să faceți o evaluare a conferinței actorilor implicați, dacă s-a ajuns la un acord rapid, dacă au existat discuții pe marginea temelor dezbătute, de exemplu, implementarea unor noi comunități și așa mai departe. Nu am înțeles prea bine dacă există deja un acord în acest sens sau nu. Poate puteți clarifica acest aspect. Iar explicațiile pe care le-am primit din partea CCI-ului au fost foarte interesante. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru ele și vreau să vă felicit pentru că se pare că am reușit să îndeplinim unul dintre obiectivele EIT-ului și anume acela de mobilizare a resurselor din domeniul cercetării a lumii de afaceri și a universităților. Deci se pare că, într-adevăr, am reușit să a, punem pe picioare un proces important de startup-uri și așa mai departe. Însă există o altă preocupare pe care aș vrea să o exprim aici. Care a fost capacitatea IT-ului de a mobiliza resurse economice și resurse umane din sectorul lumii de afaceri? Se pare că foarte multe companii s-au implicat, însă vreau să vă întreb dacă într-adevăr considerați că industria s-a implicat îndeajuns în proiectele de cercetare și dezvoltare, însă nu doar din punct de vedere al finanțării, ci și din punct de vedere al resurselor economice și al resurselor umane. Aș vrea să știu și de această dată să văd părerile de ambele părți, deci din partea Institutului și a comunităților. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Grote! Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea se adresează domnului De Brân și anume, îmbătrânirea sănătoasă este un subiect care e destul de uh, important pe agenda noastră și a statelor membre. Există un uh, proiect pilot și un uh, parteneriat european de uh, inovare și mai multe servicii din comisie se ocupă deja de acest subiect. Întrebarea mea este, noi îmbătrânim suntem din ce în ce mai, uh, societatea îmbătrânește, subiectul va fi tot mai important, are tot mai multe ramificații. În ce măsură aveți și dumneavoastră acest uh, uh, lucru pe agenda de finanțare pentru următoarea perioadă? Și anume, în ce măsură acest subiect își va găsi concretizarea în proiectele dumneavoastră astfel încât să poată să fie abordată și finanțată? Asta e întrebarea mea. Eh, eh, so záujmom som si vypočul eh, prezentáciu. Mulțumesc. Explicațiile și informațiile oferite de oaspeții noștri mi s-au părut foarte interesante și mai ales o informație mi s-a părut interesantă, și anume structura uh, birourilor regionale. Poate că aș putea să o întreb pe doamna Ritter despre acest subiect. În ce măsură uh, această structură se bazează pe preferențele sau pe interesele dumneavoastră. Pentru că am observat că majoritatea centrelor regionale uh, sunt, uh, de fapt, uh, localizate în economii care funcționează foarte bine, cum ar fi Elveția, Franța, Anglia, în timp ce uh, acolo unde există probleme în economie, în Grecia, Portugalia, Irlanda sau în alte țări sau în uh, Europa de Est, nu există, în România sau în Bulgaria, nu există astfel de centre. Deci întrebarea mea este dacă nu există acolo un interes pentru colaborare uh, sau, adică nu există un interes din partea dumneavoastră sau nu găsiți acolo parteneri la nivel regional. Mulțumesc! Next. Mrs. Marquis, please. Doamna Matis acum. Mulțumesc uh, pentru prezența. Aș avea o întrebare care este strâns legată de întrebarea colegului de Grote în legătură cu felul în care aceste comunități și uh, EIT-ul urmează să fie uh, sincronizate. Am avut uh, toate aceste comunități uh, marile provocări de societate. Avem, de asemenea, parteneriatul pentru uh, materii prime și pentru îmbătrânirea sănătoasă. Am înțeles uh, care sunt proiectele dumneavoastră în legătură cu această comunitate îmbătrânire sănătoasă. Uh, doamna comisar a participat la o ședință în această dimineață. E nu a menționat proiecte în legătură cu această comunitate Uh, îmbătrânire sănătoasă sau în legătură cu această uh, tehnologie uh, biologică. E foarte important să ne sincronizăm eforturile pentru că am dorit să evităm suprapunerile inutile. Puteți să ne spuneți câte ceva? Mulțumesc! Următorul vorbitor, domnul Eller. Ja, zunächst mal darf ich mich dem Mulțumesc. În primul rând vreau să mă alătur și eu colegilor mei care au mulțumit pentru prezentări, uh, care au uh, fost uh, foarte bune, foarte bine structurate și am înțeles și am învățat multe lucruri. Vreau să, mă, să fac legătura cu ceea ce a spus doamna Carvalho, care este a vorbit despre o pierdere Poate e o pierdere că nu există expertiza comisiei. Eu nu cred că pierderea este foarte mare. În orice caz, ați vorbit despre un cadru uh, temporal de șapte ani și cred că Parlamentul uh, este pregătit să um, vă ofere o libertate pentru încercare și eroare, pentru acest proces de învățare. Um, întrebarea mea este dacă aveți și un proces de evaluare și cum se face aceste, această evaluare, pentru că șapte ani de zile e un timp destul de lung. Ce fel de evaluare faceți dumneavoastră acolo pentru a vă da seama unde trebuie schimbate lucrurile, cum trebuie să vă reorientați, ce trebuie să modificați? Uh, pentru că e o instituție nouă și deci se pune întrebarea ce fel de proceduri de control uh, ați uh, implementat în structurile dumneavoastră. Și a doua întrebare se referă la întreprinderile implicate. Care sunt așteptările întreprinderilor față de comunitățile de cercetare și inovare, față de CCI-uri? Ați vorbit și dumneavoastră despre acționari, un acționar, sigur că formulează și anumite așteptări deci, care, care, este, care sunt interesele, care sunt așteptările întreprinderilor? Și, în întrebare, și dumneavoastră ați făcut acest exercițiu de smerenie și ați, uh, ați subliniat uh, IMM-urile. Însă, în complexitatea acestei chestiuni și în definirea IMM-urilor, Uh, um, se pune întrebarea în ce măsură ele sunt uh, în stare să participe la programe atât de complexe. Uh, pentru că acest exercițiu de smerenie nu, utilizea, nu, nu ne ajută la nimic dacă nu se poate dovedi că IMM-urile sunt într-adevăr implicate. Aveți anumite măsuri anume pentru IMM-uri? Spun acest lucru pentru că știu că, pe de-o parte, dorim să și doriți să sprijiniți IMM-urile, dar văd că în foarte multe proiecte cota este absolut simbolică și, din punct de vedere practic, participarea IMM-urilor este totuși destul de redusă. Dankeschön, Frau Trautmann. Mulțumesc, doamna Trautmann. Mulțumesc, domnule președinte. Iau cuvântul mai puțin pentru a reprezenta IMM-urile astăzi. Iau cuvântul pentru că îmi pun o întrebare și aș dori să exprim și o dorință, pentru că am fost uh, foarte dezamăgită, pentru că nu în calitate de deputat european, ci de ales local, vicepreședinte al Comunității Urbane de la Starburg, am fost uh, obligată să depun un recurs față de mediatorul european în ce privește selectarea acestor comunități de cunoaștere și inovare. Colectivitatea noastră, la fel ca și altele din Polonia, Spania și din alte state membre, a fost uh, asociată la un proiect numit ICITIS. Acest proiect nu a fost reținut, e normal uh, să se întâmple așa câteodată, însă în, din juriu a fost uh, uh, făcută o alegere care a fost controversată și, uh, rezum, e obiectul contenciosului. Prezența autorității publice putea să reprezinte o problemă pentru reușita sau pentru succesul proiectului. Sintetizez, textul, deci nu am citat textual, am avut o dezbatere în orice caz pe această temă. Personal, am mi-am exprimat rezervele în cadrul Comisiei ITRE în ce privește uh, instituirea EIT. Am susținut uh, raportul colegului Pasilina, care propusese acest sistem al comunității de cunoaștere și de inovare și de altfel le urez succes acestor comunități. Totuși, aș dori ca din partea reprezentantului EIT, aș dori să mi se răspundă la o întrebare. Aș dori să primesc un mesaj, pentru că nu mi se pare nici logic și nici de dorit ca o instituție sau ca o entitate care a fost înființată și care ar trebui să își îndeplinească anumite obiective, să se asigure, de exemplu, că colectivitățile teritoriale care susțin inovarea prin intermediul fondurilor structurale și prin alte tipuri de angajament când formează o rețea, o rețea care se formează în jurul unor întreprinderi, companii și uh, laboratoare de cercetare, îmi pare rău că această rețea e văzută ca o verigă slabă într-un proiect. Mediatorul Ombudsmanul European încă nu a tranșat împreună cu participanții la acest uh, proiect vom uh, așteptăm încă decizia mediatorului, însă uh, în spiritul transparenței am dorit să vă supun atenției această problemă pentru că atunci când un organism e tânăr și se lansează, la început au existat piedici ușor de înțeles, însă când persistă ambiguitățile și când sunt probleme în felul în care se face selecția, oricare ar fi alcătuirea jurului sau independența lui, nu trebuie să uh, te dezvinovățești pur și simplu, să nu-ți asumi nicio răspundere. Spun acest lucru, aș dori să nu fie un handicap sau o piedică pentru uh, viitoarele procese de selecție, pentru că partenerii vor monitoriza cu mare atenție acest proces. EIT-ul este încă prea tânăr pentru ca printre actorii implicați în proiectele sale să suscite astfel de îndoieli sau de ambiguități, poate mai mult decât îndoieli, sau să dea naștere unor, unor uh, dezaprobări uh, care au apărut chiar de la început. Iată ce doream să spun aș dori să vă spun că răspunsul domnului Barroso pe care l-am primit, pentru că l-am pus la curent cu acest uh, demers, a fost nesatisfăcătoare. Comisia mi-a răspuns că EIT-ul e independent și că nu uh, își asumă răspunderea pentru aceste decizii. Iată starea în care ne aflăm. Statutul EIT este în joc, e vorba de miza, este independența sa. Însă cred că în această aventură au existat uh, câteva uh, aspecte negative și aș dori să mă liniștiți în legătură cu viitorul său. Acum o ultimă intervenție, domnul Rubic, și apoi trebuie să încheiem discuția. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să uh, felicit pe cei de la EIT pentru că văd că acolo um, e o, o, o mașină de idei și de creativitate uh, care e foarte dinamică. Întrebarea mea um, merge în direcția formării și anume pentru noi este foarte important și asta am vrut când am înființat EIT să existe uh, Uh, cunoașterea necesară pe care o, uh, ne-o dorim la nivel uh, european, prin toate programele europene, prin programul cadru pentru cercetare. Cum putem, de fapt, să ducem toată cunoașterea suplimentară câștigată în nivelul de, la nivelul educațional, de la nivelul superior până la școală și la grădiniță, astfel încât Uh, cunoștințele să fie transmise um, tinerilor care se formează, să ajungă apoi și în lumea de afaceri, să creăm deci această legătură. Și mi-a plăcut foarte mult uh, în prezentarea dumneavoastră că ați uh, accentuat faptul că în cele din urmă cetățenii, la cetățeni trebuie să ajungă cunoașterea. Pentru că noi visăm să devenim economia bazată pe cunoaștere cea mai mare din lume, și uh, ceea ce înseamnă că ceea ce noi știm deja, ceea uh, ce putrezește undeva prin arhivele noastre, prin pivnițe, uh, informații prețioase, acest potențial trebuie să fie pus în mișcare. Deci cum aducem acest potențial celor interesați, cetățenilor interesați, chiar prin motoare de căutare, astfel încât toată lumea să poată să aibă acces la ultimul uh, la, la, la starea absolut actuală a științei. Um, pentru că uh, sunt uh, uh, de exemplu, știu un profesor universitar care își preda același curs pe care îl elaborase cu 30 de ani în urmă. Astăzi, în universitățile din Europa, nu mai e voie să se întâmple așa ceva. Um, pentru că e foarte important uh, ca și cei care sunt, uh, um, cei care predau, de deci cei care uh, transmit cunoștințele, să aibă, la să aibă la dispoziție cele mai noi informații. Deci cum putem să facem toate aceste cunoștințe utilizabile? Mulțumesc. Acum o să dau cuvântul vorbitorilor noștri pentru a răspunde. Domnul De Brun va răspunde la chestiunile uh, generale și apoi am să dau cuvântul uh, um, cui, e, cui dorește să răspunde la întrebările specifice. O să-mi semnalați dumneavoastră. În orice caz, la jumătate ne oprim pentru că trebuie să ne ocupăm și de celelalte puncte. Acum e rândul dumneavoastră. Um, I'll try. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să țin cont de toate întrebările, să le grupez eventual pentru a putea răspunde mai bine. Voi începe, dacă îmi permiteți, cu întrebarea doamnei Carvaio. Întrebare în legătură cu independență pe de o parte și experiența comisiei pe de altă parte. Mi s-a pus această întrebare de mai multe ori. Eu aș spune că până la urmă EIT-ul va deveni independent. De fapt, se vorbește despre independența financiară de la începând cu 21 iunie acestui institut. În același fel, EIT-ul nu este cu adevărat independent pentru că interacționează cu alte instituții. Și am să vă dau un exemplu în acest sens. Independența noastră față de comisie. Dacă ne gândim, de exemplu, la educație. Comisia a construit acest program pe o perioadă lungă de timp și EIT-ul n-ar putea fi eficient dacă ar lua-o din nou de la capăt pentru a construi aceleași capacități. Acesta este doar un exemplu pentru a vă demonstra că vom utiliza modelele cele mai bune pentru a pleca de acolo mai departe. În legătură cu acordarea contractelor și faptul că a fost nevoie de mult timp și cum s-a întâmplat acest lucru. Cred că ar fi bine să combinăm această întrebare cu întrebarea doamnei Riera. Și dumneavoastră vă referați la problema sediului central și a CCI-urilor, ce a funcționat și ce n-a funcționat până acum. Cred că trebuie să fim sinceri și să recunoaștem că am reușit un lucru care nu s-a făcut niciodată până acum, pentru că am învățat din mers, am utilizat acea metodă a încercării și erorii. Bineînțeles că ne-am confruntat cu problemele obișnuite în acest proces de creștere, așa cum s-a spus aici, au fost probleme la început. Ați văzut care sunt activitățile practice și primele rezultate, însă, în același timp, institutul nostru nu are personalul de care are nevoie pe deplin. De aceea, în colaborare cu comunitățile de cercetare cu CCI-ul pentru a ne asigura că totul funcționează bine și sunt convins că colegii prezenți de aici vor confirma acest lucru. Acest lucru nu este foarte ușor. Însă elementul cheie este interdependența, faptul că învățăm unii de la alții pentru a face progrese. Aceasta este situația cu toată sinceritatea. Am avut o altă întrebare în legătură cu rezultatele de la conferința uh, părților implicate dacă a fost un acord acolo sau nu. Atunci când am început dezbaterea în legătură cu posibilele viitoare comunități de tip CCI, s-a vorbit aici despre îmbătrânirea sănătoasă și de alte chestiuni pe care le-ați menționat dumneavoastră și doamna Marchis de asemenea, dar până la urmă Există alte elemente care vor determina domeniile de activitate. De exemplu, avem o consultare deschisă care este acum în curs, organizată de Comisia Europeană, o consultare a publicului larg și, până la urmă, Parlamentul și Consiliul vor avea ultimul cuvânt, din câte știu eu. Iată deci care este poziția noastră. Însă ce este mai important este să găsim echipe în care comunitățile, în felul lor tipic, prin combinarea mediului de afaceri și a cercetării, să poată crea rezultate noi. Întrebarea referitoare la implicarea industriei în aceste comunități, am să o las celorlalți colegi. Am văzut deja rezultatele pe 2010 Industria s-a implicat uh, din ce în ce mai mult, creșterea a fost substanțială, ați văzut deja niște grafice cu partenerii pe care îi avem, acesta este un rezultat foarte bun pentru noi, a trebuit însă să așteptăm pentru stabilirea contractelor, însă acum acest lucru a fost făcut și știm că implicarea industriei a crescut în mod considerabil, după cum spuneam. În ceea ce privește RIC, cred că am să o las pe Mary să răspundă la această întrebare. Și a existat o întrebare mai concretă din partea doamnei Merkis în legătură cu parteneriatul pentru inovare și comunitățile de cercetare și inovare. Cred că e prea devreme să ne pronunțăm. Și noi încercăm să ne definim, să vedem care va fi rolul nostru pe viitor. Însă un lucru e clar și anume că EIT-ul nu poate trăi absolut separat, independent, fără să țină cont de celelalte instrumente care există în jurul său, pentru că altfel pur și simplu va înceta din viață, să spunem așa. Deci va trebui să ne asigurăm ca toate celelalte instituții să fie implicate în programele noastre. Mă refer aici și la fondurile structurale, bineînțeles la programul cadru 8 și știu că toate comunitățile sunt foarte conștiente de faptul că programele pe care le au în planurile de afaceri și care reprezintă 75% din bugetul lor sunt într-adevăr funcționale, au sens și uh, împreună cu fondurile din programele de inovare pot reprezenta un catalizator. A existat o întrebare în legătură cu structura de evaluare pentru că am avut un acord de parteneriat pe o perioadă de șapte ani. Acest lucru s-a discutat și la Consiliul nostru recent și cred că am ajuns la niște concluzii clare. Până la urmă, EIT-ul nu ar dori să fie o organizație în care să ne uităm numai la partea financiară. Pe noi ne interesează rezultatele și în funcție de rezultate trebuie să facem, să luăm deciziile pentru investițiile pe viitor. Și în acest sens avem niște indicatori de tip KPI foarte clari. Am uh, dezvoltat o tabelă de evaluare a Institutului pentru a vedea câte locuri de muncă au fost uh, create, câte diplome, de exemplu, sunt acordate la nivelul EIT. De asemenea, dacă sunt rentabile investițiile pe care le facem din banii contribuabililor, toate acestea reprezintă indicatori esențiali de evaluare pentru noi. În plus, în afară de aceasta, din munca propriu-zisă a EIT-ului și aceasta va fi evaluată, bineînțeles. Cred că doamna Van Brent a pus o întrebare Mă scuza, doamna Trotman, nu doamna Van Bremt. Vă mulțumesc pentru întrebarea pe care mi-ați adresat-o. Într-adevăr, suntem conștienți de faptul că au existat probleme în ceea ce privește selecția cc urilor Ombudsmanul ni s-a adresat pentru a cere clarificări și noi le-am oferit. Acum așteptăm ca ombudsmanul să facă o evaluare finală și eventual să ne ceară mai multe informații dacă are nevoie. Este singurul lucru pe care pot să vi spun deocamdată. Cred că am încercat să răspund cât am putut la întrebările dumneavoastră și acum dau cuvântul colegilor mei. Uh, thank you very much. Mulțumesc, spune doamna Ritter. Aș dori, în primul rând, să mă refer la întrebarea în legătură cu uh, centrele de inovare regionale și centrele de colocare. Aceste centre se află în Franța, Regatul Unit, uh, Elveția, Germania și țările de jos, în nord-estul Europei. Le-am ales nord-vestul Europei pentru că sunt centrele care au dispun de infrastructura necesară pentru a reprezenta uh, un uh, centru de colocare pot uh, reprezenta o uh, rețea în care oamenii să fie sprijiniți, să fie aceste incubatoare de cercetare. Au infrastructura nece necesară. Dar, în mod deliberat, am ales după aceea o altă structură, centrele de inovare care nu sunt situate în nord-vestul Europei, cu o excepție, două excepții, de fapt patru nu sunt în această regiune, cele din Polonia, Ungaria, Italia și Spania. Uh, și aceste centre uh, furnizează uh, servicii diferite, accesul prin uh, și înspre societatea locală, informațiile necesare la nivel local în Europa și ne ajută și să ajungem la rezultate concrete. E un sistem foarte flexibil, există centre de inovare regionale care ar putea să ni se alăture din alte state din Europa. Nu dorim să ne extindem prea repede pentru că dorim, în primul rând, să ne consolidăm structura însă ă, sunt convinsă că va evolua și am dorit să implicăm și alte regiuni din Europa. Deci, ă, iată motivele pentru care am ales ă, aceste zone. Alte întrebări în legătură cu programul cadru de cercetare 7 și sfera de aplicare. În uh, CCI uh, Clima, multe dintre universitățile noastre beneficiază de finanțare din programul Cadru 7. În martie, în 17 martie, când cele trei comunități au deplasat la Bruxelles și ne-am întâlnit cu directorii generali, uh, această comunitate clima a avut o întâlnire excelentă cu mai multe directorate generale și noi am stabilit să organizăm ateliere prin intermediul de cercetare. Uh, pentru a vedea care sunt lacunele între ce uh, rezultate dau uh, granturile programul cadru de cercetare 7 și noi. Deci această cooperare foarte prețioasă urmează să, co- să continue. Și aș dori să vă spun că uh, într-adevăr, partenerii noștri au înțeles mesajul și uh, studenții transmit și ei mai departe uh, la absolvire mesajul și universitățile noastre au astfel de programe. Avem uh, programe cu școli locale, avem uh, copii școlari care uh, ne vizitează și incorporăm acest lucru în comunitățile de cercetare. Mulțumesc. Vă rog. O, un mesaj în ce privește programul cadru de cercetare Uh, viitorul nostru pe viitor. Unele comunități au uh, publicat uh, documentul de poziție, Cartea Verde, și am reținut trei mesaje. Haideți să avem activități bazate pe rezultate și nu pe efort. Un al doilea mesaj, haideți să nu confundăm simplitatea cu omogenitatea. Pentru că uh, trebuie să uh, ne axăm pe simplicitate, dar nu și pe omogeneitate. Și un al treilea mesaj. Haideți ca dintre aceste inițiative să uh, ne bazăm pe inițiativele care au dat rezultate, să le încurajăm pe acestea și haideți să vedem cele care n-au dat rezultate bune, să vedem de ce nu au făcut-o. Aș dori să mă refer la câteva întrebări care mi-au fost puse. Implicarea industrială, în primul rând, într-adevăr, se constată că în EIT există un angajament industrial, în multe programe a scăzut, uh, însă, mai ales în domeniul autonomiei și al simplificării, ar trebui să se facă schimbări, pentru că dacă nu, aceste ramuri industriale ar putea să dispară la fel de repede cum au apărut. Deci e foarte important să simplificăm lucrurile și ca sistemul să fie eficientizat. Și așa cum spunem în management, în jargonul nostru, mai e loc de mai bine. Aș dori să mă refer la uh, formare, la educație și importanța acestui uh, proces tehnologia nu reușește să ajungă pe piață datorită faptului că uh, sistemul de formare nu merge mână în mână cu piața. În domeniul TIC spunem că dacă uh, eșuezi, dacă nu dai rezultate, citește manualul de folosire. Multe produse nu sunt bine folosite pentru că nu se înțelege modul lor de funcționare. Deci uh, ar trebui să punem accent pe acest proces de formare, de educare, nu numai la nivel universitar, ci de-a lungul întregului lanț. Cred că este foarte important să ne dăm seama și că Uh, ne, avem acest proces uh, bazat pe încercare și pe eroare, poate sună puțin cam eclectic, uh, există totuși o structură, dar cred că există produse care sunt construite în același timp cu uzina producătoare și bineînțeles că erorile sunt inevitabile. Există însă un domeniu în care totul e perfect, e raiul și aș aștepta puțin înainte să mă duc în rai. Deci haideți să acceptăm această rată tolerabilă de eroare uh, și să nu uh, punem presiune prea mare pe umerii noștri. Eu am fost director executiv la Philips, aveam o planșă pe perete care spuneam că dacă trebuie să depășești toate piedicile, nu ajungi nicăieri. Frau Professor Ritter, meine Herren, ich bedarf Doamnă profesor Ritter, domnii mei, vă mulțumesc că, încă o dată. Nu vreau să țin niciun fel de cuvântare lungă acum, pentru că ceea ce ați prezentat dumneavoastră a vorbit de la sine, a vorbit pentru proiectul dumneavoastră și cred că ne va fi util pentru uh, munca noastră. Vă mulțumesc pentru că ați venit la noi. Președintele mulțumește în franceză, în engleză și trecem la punctul următor. Wiedersehen. Danke.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 Doamnelor și domnilor, trecem la punctul 10, Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare. Și vreau să salut aici niște doamne și niște domni. Um, și acest Consiliu este printre comorile politice europene, uh, cred eu, uh, și avem astăzi mai mulți oaspeți pe care îi uh, salut cu mare căldură, care au diverse um, funcții și sarcini, doamna Novotny m-a rugat să um, le dau timp fiecare pentru a uh, fiecare pentru a aduce lumină asupra unui aspect diferit din acest domeniu. Așadar, doamnă Novotny, vă rog, puteți să începeți. Mulțumesc, domnule președinte. domnilor și domnilor, e o mare plăcere pentru mine să fiu din nou la Comisia ITRE uh, Comisia ITRE a fost, cercetat, a fost interesantă de Consiliul European pentru cercetare înainte ca acesta să fie înființat chiar. Deci de aceea e o mare plăcere pentru mine să pot să vă împărtășesc uh, situația noastră de astăzi. Dați-mi voie întâi să vă amintesc ce uh, este Consiliul European pentru Cercetare. El uh, a reprezentat o schimbare radicală de politică pentru prima dată finanțarea Uh, cercetării de frontieră urma să se financeze de la nivel uh, european pe lângă nivelul uh, comunitar, pe lângă nivelul național. Um, și asta înseamnă că noi acordăm încrederea cercetătorilor care știu foarte bine unde sunt frontierele științei și unul dintre principiile noastre, cel mai important principiu, este de fapt excelența. Valoarea adăugată europeană este mai mult decât un concept juridic. Datorită faptului că competiția, concurența uh, are loc în primul rând la nivel european, au fost mai multe schimbări în ceea ce a făcut uh, Consiliul de Cercetare. Noi am început activitatea în 2007. De atunci am avut uh, 8 uh, cereri de oferte în care am uh, alocat uh, finanțare de 2,8 miliarde de euro, rezultatul fiind un pic mai mult de 1800 de uh, persoane care au beneficiat de granturi și mare, e o mare plăcere pentru mine să am alături de mine una dintre aceste persoane care ne va povesti despre propria experiență. Aceștia sunt majoritatea uh, Uh, cercetători tineri. Vreau să subliniez acest lucru, pentru că noi finanțăm aici generația următoare sau generația nouă a cercetătorilor europeni, care se vor afla printre cei mai buni din domeniul lor. De asemenea, am avut uh, plăcerea anul trecut, când s-au anunțat premiile Nobel, să, Nobel, să aflăm că unul dintre laureați era un uh, Cercetător care avea un, uh, un, un grad de studiu la noi. Um, în primul an, când am fost uh, foarte ocupați, am avut mai mult de 7000 de uh, candidaturi, l-am ales, l-am selecționat și pe el printre uh, cercetătorii pe care i-am susținut. Uh, cercetarea de frontieră are potențialul de a veni cu realizări radicale uh, care sunt condiția sine qua non pentru inovare radicală. Dacă vorbim de uh, tehnologia informației și comunicării și vedem ce înseamnă pentru societate și pentru economie să, uh, să ai această bază, să avem calculatoare, e bine, acestea sunt rezultatul cercetării de frontieră de acum mai multe decenii. Realizările Consiliului European pentru Cercetare, CEC. Um, sigur că nu uh, sunt uh, um, un uh, obiectiv pe care considerăm că l-am îndeplinit deja. Noi vrem tot timpul să ne îmbunătățim activitatea. Nu suntem foarte mulțumiți de procentul de femei cercetători care, pe care le susținem. Um, avem 26% dintre cercetători, 26 dintre cercetătorii pe care îi finanțăm prin granturi de studiu sunt femei și la nivel superior doar 12%. Și, de fapt, în general, procentul de femei profesori în Europa este mai mic decât procentul de bărbați. Și dacă nu ești profesor, atunci nu poți să nu ai acces la granturi. De aceea am uh, elaborat un plan pentru egalitatea de gen și facem eforturi în acest sens. De asemenea, nu suntem în continuare mulțumiți că am atras suficienți uh, candidați din afara Europei, pentru că unul dintre obiectivele noastre este să facem din Europa un loc atractiv pentru cercetare, așa cum astăzi foarte mulți cercetători se uită către Statele Unite sau, despre, sau către sud-estul Asiei unde uh, se poate face cel mai bine cercetare. Vrem ca și Europa să fie un astfel de loc. Și lucrăm acum tocmai la o strategie de internaționalizare care să, uh, să ne ajute pe viitor. Și suntem conștienți, de asemenea, că aceste granturi nu sunt distribuite în mod egal în Europa. Ceea ce trebuie să subliniez uh, e, uh, uș, e de fapt firesc, pentru că există un efect de concentrare în știință. Excelența atrage excelența și 50% dintre granturile noastre merg la 40 de instituții, dar celelalte 50% merg la, către un număr mai mare de instituții și deja putem să vedem efectele. Instituțiile gazdă, care sunt în concurență, identifică talente, sunt uh, cele care uh, primesc granturi. Acestea sunt uh, efectele de structurare pe care le vedem, în primul rând, asupra cercetătorilor și mai ales asupra generației tinere. Cercetătorii tineri au acum perspective de carieră, li se pare interesant să-și continue activitatea o perioadă de 5 ani în care pot să își uh, urmeze ideile și e important de subliniat și că pentru această generație ei se bucură de independența științifică mai devreme decât se întâmpla în trecut. Și pentru tineri acest element este foarte important, și anume că pot să facă nu doar ce dorește profesorul lor, ci pot să își uh, exploateze, exploreze și propriile idei. Și aici e adevărata creativitate. Instituțiile gaze sunt, uh, în primul rând, universitățile și a, uh, deja putem să vedem efecte pozitive în cadrul universităților. Acestea câștigă în reputație. De asemenea, industria înțelege valoarea acestui tip de cercetare de frontieră. Uh, Uh, companiile știu foarte bine că dacă nu investim în această cercetare, atunci ideile vor dispărea până la urmă și sigur că uh, așteptăm și suntem deschiși candidaturilor și din partea companiilor, dar obiectivul nostru este și ca industria să preia ideile noastre cele mai bune și să le dezvolte mai departe um, într-un spirit de inovare. Și, în ultimul rând, noi fixăm acum noi standarde de evaluare. Câteva țări și-au ajustat sistemele de evaluare sau chiar și le-au modificat. Acestea sunt câteva dintre efectele pe care le putem vedea deja. Recent am uh, adăugat două noi uh, sisteme de uh, finanțare. Um, e vorba de un experiment deci o, o, o parte mică din bugetul nostru general și monitorizăm cu atenție uh, rezultatele și cererea pentru aceste uh, tipuri de granturi. Uh, în primul rând, dovada conceptului e o ofertă pe care o facem uh, candidaților uh, care lucrează la idei care au un potențial de inovare. Dovada conceptului înseamnă să le permiți să verifice și să exploreze care sunt posibilitățile de a stabili un plan de afaceri și de a, pri, de a atrage capital pentru ideile lor și vom vedea uh, cum, uh, în ce măsură va exista cerere printre beneficiarii granturilor pentru acest tip de finanțare. Un alt sistem de finanțare este așa numitul grant uh, de sinergie, care va fi lansat în 2012. E vorba de uh, bani pentru 10-12 granturi, deci e uh, de asemenea un experiment și va fi un sistem care va fi oferit pentru 2 până la 4 de um, anchetator principal sau cercetător principal care uh, poate să, se poate să își uh, unească eforturile și să-și combine activitatea pentru a crea posibilități interesante de sinergie sau ceea ce numesc americanii convergență. Acum mă apropii de sfârșitul prezentării mele și mesajul meu principal astăzi este că încă există spațiu sus la vârf. Ce vreau să spun cu asta? Dacă vedem entuziasmul a beneficiarilor de granturi când vorbesc despre uh, munca lor, cum un grantul pe care l-au primit uh, le-a schimbat uh, modalitatea, posibilitățile de a-și desfășura activitatea, atunci vedem că cererea în rândul generației tinere e, uh, nu se reduce absolut deloc. 42, avem o cerere de 42% în uh, candidaturi, mai ales în domeniul fizicii, inginerie, chimie, dar și în domeniul științelor sociale și științelor umane, care sunt parte de uh, parte a cercetării noastre de la bun început. Și aici am văzut o creștere foarte mare a a uh, dosarelor de candidatură și vreau să vă asigur că există și o calitate. Nu uh, am văzut deloc o reducere a calității. Deci acestea sunt unul dintre argumentele pentru care credem că în continuare este loc acolo sus la vârf, cercetarea de vârf. De asemenea, rata de succes este undeva la 13,8%. Credem că aceasta ar putea să fie mai ridicată, dar sigur că e vorba și de um, bugetul general și de calitatea costurilor. De asemenea, am dori să atragem mult mai mulți cercetători din afara Europei sau fie ei europeni care doresc să se reîntoarcă sau cercetători din afara care doresc să, lucrează, să lucreze în Europa. De asemenea, pe termen lung ne așteptăm ca țările care um, până acum nu au arătat performanțe foarte bune să uh, vină din urmă și să aibă un procentaj mai mare de participare. Și, nu în ultimul rând, și Pablo va, să, va referi la acest lucru, agenția executivă a Consiliului uh, a uh, gestionat foarte bine Uh, fluxul de, de lucru cu niște costuri uh, administrative destul de mici, de 3,5%. Ce putem să învățăm din experiența Centrului European pentru Cercetare, pentru stra cadrul strategic, vreau să fac trimitere la documentul de poziție care este uh, disponibil și la cele cinci recomandări pe care le-am făcut Comisiei. În primul rând, să se păstreze principiul excelenței, sin ca singur principiu, este cheia succesului în cercetarea de frontieră. Ceea ce sigur înseamnă că trebuie să ai un sistem excelent de revizuire, de evaluare interpares. Acesta a fost uh, organizat de agenția executivă și aici sigur că membrii acestui juriu sunt foarte importanți și selectarea acestora. Simplificarea. Toți cerem simplificarea, dar asta nu înseamnă că vom avea o aceeași abordare pentru toată lumea. Și, de asemenea, ă, facem recomandări și pentru statele membre și regiunile cu performanțe insuficiente și credem că dacă Europa continuă să investească, atunci va putea să creeze un mediu creativ pentru cercetarea și inovarea europeană. Mulțumesc! Mulțumim! Acum trebuie să ne uităm la ceas și vreau să vă rog să încercați să vă exprimați uh, cât mai uh, concis, pentru că altfel colegii nu vor avea timp să adreseze întrebări. Domnul Amor ne-a vorbit despre agenția executivă, dacă am înțeles bine. Vă rog, domnule. Um, Mulțumesc foarte mult. Mesajul meu astăzi, așa cum spunea și doamna profesor uh, Novotni, e că misiunea Consiliului European pentru Cercetare e să selecteze cele mai bune idei, să le fructifice și să creeze mediul cel mai propice pentru cercetare dar uh, are nevoie și de sprijin, sprijinul administrației, care trebuie să fie la înălțimea acestor obiective de excelență și aș dori să încerc să vă conving că ne axăm foarte mult pe excelența în administrație și pe o birocrație uh, cât mai redusă am înțeles că trebuie să fiu cât mai succint, am uh, primit mesajul, deci că trebuie să sprijinim acest mediu. Uh, ca informații generale, aș dori să vă spun care sunt dimensiunile noastre în ce privește cadrul uh, general, Uh, noi reprezentăm aproximativ 15% din buget. E o cifră care induce în eroare pentru că, după cum vedeți, a început cu, doar cu 300 de milioane de euro și care această cifră a crescut și la sfârșitul acestui program cadru ar trebui să reprezentăm bugetul cel mai mare în domeniul cooperării. Dar probabil că vom avea 1,8 miliarde pe euro anual și deci uh, vom reprezenta o sumă foarte mare din bugetul european. Unul dintre aspectele cele mai importante în legătură cu CEC e că cei care nu știu foarte mult e că mesajul, modelul nostru rămâne foarte simplu. Avem două tipuri de granturi, granturi avansate și granturi de pornire. Uh, Uh, bineînțeles că acceptăm tot felul de idei inovatoare la care s-a referit uh, domnul profesor Novotski, însă de la început am încercat să avem o structură cât mai simplă. După cum vedeți, aceste granturi sunt um, acordate pentru granturile de pornire, e vorba de aproximativ 2 milioane, în general pentru 5 ani, iar uh, granturile avansate mai mult, 3,5 milioane tot pe 5 ani. Nu avem o vârstă, o limită de vârstă Uh, pentru doctoranți, uh, să zicem, nici minimă, uh, să spunem că nu poți să solicite un grant înainte de 27 sau 28 de ani, e un model pe care îl continuăm avem uh, cereri foarte mari de granturi, ceea ce duce la o presiune administrativă foarte mare și procesul de evaluare e îngreunat, dar ne descurcăm destul de bine și uh, încă o dată pentru anii următori încercăm să ne eficientizăm uh, procesul de evaluare. În ce privește structura administrativă, știu că în astfel de foruri se vorbește foarte mult despre simplificare, cât de repede putem să acordăm aceste granturi. Avem un volum destul de mare, e evident că avem cele mai multe uh, apeluri, însă reușim să acordăm uh, în 14 până la 20% granturile. Deci uh, noi ținem banii la noi aproximativ două sau trei zile. Uh, pentru a ajunge la un astfel de nivel de viteză, sigur că trebuie să dăm dovadă de creativitate, uh, trebuie de asemenea să ne adaptăm la funcționarea băncilor și uh, deci e un sistem administrativ destul de lejer. În orice caz avem reacții foarte pozitive în legătură cu povara administrativă și sperăm să menținem această structură și pe viitor. E adevărat și că administrația e foarte e Uh, destul de simplă ca și structura. Avem uh, departamentul de cercetare care selectează aceste uh, proiecte și sprijină Consiliul Științific, departamentul de acordare a granturilor care monitorizează proiectele timp de cinci ani și se asigură că pe plan administrativ respectă procedurile și regulile și apoi mai avem și departamentul de resurse și de sprijin care se ocupă de partea administrativă. Personalul nostru e format de 300, aproximativ 300 300 de persoane. Uh, deci, uh, până la sfârșitul programului nu vom fi depășit uh, pragul de 389 de persoane, cu excepție agenții temporari care se ocupă de așa numiții ofițeri științifici care se ocupă de partea științifică, deci e vorba de persoane cu doctorat și care verifică proiectele pe care le finanțăm. Helga a făcut o aluzie, uh, respectiv uh, în legătură cu gestionare, bugetul operațional al agenției, ultima cifră, avem un uh, buget administrativ este de 2,58%. Deci asta este bugetul de funcționare. Dacă știți ceva despre felul în care funcționează aceste uh, instituții, vă dați seama că e mai mult decât jumătate din bugetul administrativ al altor uh, instituții de acest tip. Timpul trece foarte repede, aș dori în încheiere să vă mai transmit uh, două, trei idei cheie. E un, un Consiliu European pentru Cercetare care își dorește să simplifice și mai mult procedurile, nu numai simplificarea uh, uh, programului cadru, ci și simplificarea administrativă. Am uh, avut o abordare o administrare centralizată a PI-urilor. Noi încercăm să vedem ce am greșit și să încercăm să interacționăm cu PI-urile și e un proces în curs. În fine, aș dori să uh, citez din raportul din, dintr-un cântec al lui Paf Dadi, a spus nu schimbați documentul, schimbați uh, visul. Încercăm să uh, încurajăm visele și nu să uh, încurajăm do- uh, administrația. Ähm, ich darf als nächsten ganz herzlich begrüßen. Mulțumim. Acum uh, o salut pe doamna Moniu. Sper că am pronunțat bine. Moni. Bun, deci am făcut deja o greșeală. Doamna profesor Moni, uh, e foarte interesant uh, aspectul, pentru că doamna este unul dintre beneficiari, dintre utilizatorii acestei, acestor demersuri, acestor eforturi și vreau să știu să ne povestească care sunt rezultatele pe care le-a resimțit pe propria piele pleasure to... Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, este o adevărată plăcere pentru mine să vă spun cum am utilizat această sumă de bani foarte mare. Laboratorul meu lucrează pe tema memoriei și a învățării și aceasta ne face să ne întoarcem în antichitate pentru că avem multe exemple în literatură și în desene în care vedem că oamenii au încercat să învețe, să memorizeze lucruri uh, ținând cont, de exemplu, de locul Uh, unui anumit loc într-un anumit uh, loc al palmei. Aici, de exemplu, în imaginea asta putem să vedem cum se fa- poate face o locație pe degete pentru a-și aduce aminte de anumite lucruri. Și în uh, opera lui Botticelli, care ilustrează Divina Comedia lui Dante, Dante se duce în infern, se întâlnește cu multe persoane și uh, își va aminti foarte bine unde s-a întâlnit cu cine. Deci are de-a face foarte mult cu locurile pe care le cunoști, de exemplu, din copilărie. Așa lucrează memoria episodică. Așa că am început uh, să lucrăm asupra memoriei speciale. Aceasta este ilustrată în acest desen. Hipocampul este prezentat cu galben și aceasta este o structură care ne face să ne amintim și vă veți aminti probabil dumneavoastră tot ce am spus eu astăzi. E vorba de anumite celule care lucrează în hipocamp și care depozitează această memorie, aceste amintiri pentru ca după aceea să fie transferate în altă zonă a creierului. Încă din anii 50 a secolului trecut s-a descoperit acest uh, lucru și au existat uh, operații care s-au făcut pe persoane foarte tinere și atunci s-a descoperit ce se întâmpla când operația se făcea pe hipocamp acea persoană care a fost operată nu mai putea să înregistreze amintiri noi. Amintirile vechi rămâneau ca atare, putea să își amintească lucruri din copilărie, tot ce îi se întâmplase, dar nu putea să formeze noi amintiri. Iată deci cum facem diferența și în modelele animale, cum afectând hipocampul, putem afecta memoria pe scurtă durată, dar memoria pe lungă durată rămâne neatinsă. Așa că încă din anii 50 ai secolului trecut am știut că există mai multe tipuri de memorie și că ele lucrează în diferite zone ale creierului, iar laboratorul meu lucrează în special asupra acestei părți a hipocampului. Memoria specială, dacă doriți să vă amintiți cum mergeți, de exemplu, de aici, de la Parlament, până la uh, metrou, aici, în hipocamp, puteți vedea că are această formă de uh, banană și în creierul unui șoricel și care seamănă cu felul în care se lucrează și uh, la om. Acest uh, șoricel este introdus, de exemplu, într-o cutie și în imaginea de pe jos vedeți care sunt uh, itinerariile pe care le face, drumurile pe care le parcurge șoricelul înăuntru în cutie. Și cu roșu puteți vedea anumiți neuroni care sunt activați de câte ori șoricelul se află într-o anumită locație. Deci, practic, avem o hartă a mediului înconjurător și acesta este activat atunci când ne aflăm într-o locație deosebită și de câte ori șoricelul este introdus din nou în acea cutie, acea celulă va fi activată numai în acel moment. Deci aceste celule de locație practic fac o cartografiere a spațiului din jurul nostru. În laboratorul meu suntem interesați nu doar în aceste celule de locație, care sunt uh, arătate aici cu roșu, ci și în celulele de culoare albastră. E vorba de celulele gamma-ergic. Uh, tocmai din cauza acestor celule am primit bani din partea uh, cecului pentru a face investigații. Aceste celule sunt uh, cele care performează o anumită operă, însă celulele albastre sunt cele care trim, trimit impulsul în mod sincron în câteva milisecunde, astfel încât să reluăm reprezentarea lumii din jurul nostru. Iată de ce pe noi ne interesează care sunt moleculele care sunt active în anumite celule și facem un modelaj, o pregătire și încercăm să facem acest lucru cu șoriceii transgenici, unde alterăm doar câteva molecule pentru a putea vedea care sunt consecințele. Plecăm practic de la moleculă, la celulă, la rețea, la modelarea rețelei, alterăm modelul genetic și, în, în final, comportamentul. Imediat după aceea puteți vedea că în celulele albastre, directorii de orchestră, practic, sunt doar 10% și schimbăm procesul de comunicare al lor printr-un alt canal, astfel încât să poată găsi în continuare uh, drumul, însă să nu mai facă sincronizat. Și Facem teste pe șoricei pentru a vedea cum este afectată memoria pe scurtă durată și pe lungă durată. De exemplu, cum facem aceste teste? Oferim uh, un lapte îndulcit pentru șoricel și în fiecare zi șoricelul trebuie să înceapă fie pe brațul A, fie pe brațul B pentru a găsi acest lucru. Șoricelul știe că acest lapte îndulcit se află în brațul C. Și aceasta este o amintire de lungă durată, o memorie de lungă durată care nu este utilizată timp de luni de zile. Și putem vedea că există un număr de erori foarte ridicat, de aproape 50% și pe măsură ce trece timpul, comportamentul lui va fi din ce în ce mai potrivit. Memoria pe scurtă durată, memoria care se formează pentru o perioadă scurtă de timp, de exemplu să reții un număr de telefon doar până când ai nevoie să formezi numărul ăla acela, dar după aceea nu îl reții decât dacă îl repeți de nenumărate ori, o testăm și pe aceasta în felul următor. Punem uh, șoricelul în uh, labirintul în formă de T și acolo avem uh, laptele îndulcit, îl scoatem de acolo, îl punem din nou în labirintul unde s-a deschis un nou braț al labirintului și șoriceii funcționează ca și oamenii, preferă noutatea. Dacă au vizitat deja brațul din dreapta, data viitoare se duc înspre cel pe care nu-l cunosc, deci în stânga. Și pentru a-și reaminti că s-au aflat deja în partea dreaptă, deci pe drumul albastru, trebuie să aibă acea memorie de scurtă durată. Și eliminând aceste molecule care sunt responsabile cu memoria de scurtă durată, șoriceii nu vor găsi drumul ușor, vor întârzia mai mult, vor avea un nivel de un procentaj mai ridicat de greșeli și așa mai departe. În felul acesta nu vor putea face treaba așa cum trebuiau să o facă în mod normal. Iată, vedem, vedem aici cum lucrează celulele de locație. Aici uh, punem șoricelul într-o cutie și vedem că șoricelul se mișcă de jur, în, de jur împrejur până când o celulă va uh, fi activată într-un loc sau în altul. Acest proces uh, poate fi repetat în fiecare zi și de fiecare dată o singură celulă este activată într-o singură locație. Dacă eliminăm aceste celule principale, putem vedea că șoricelul mai poate regăsi drumul, dar celulele de locație nu mai sunt atât de potrivite și nu poate avea o hartă exactă a spațiului care îl înconjoară așa cum ar fi trebuit să aibă. Ceea ce se alterează de asemenea aici este că la o zi după aceea celulele de locație sunt stabile în cazul uh, șoricelului uh, care rămâne nealterat, în schimb, la șoricelul care a fost modificat, aceste celule sunt instabile. Deci reprezentarea spațială pentru aceasta nu mai este precisă, celulele nu mai sunt stabile și din această cauză memoria spațială a lui este afectată. În sfârșit, putem afecta celulele cu cu virus care pot afecta hipocampul, lăsând restul uh, scoarței cerebrale intacte. Deci putem avea o acțiune foarte precisă într-un anumit loc. Și un alt lucru pe care îl putem face și pe care îl puteți vedea aici, de exemplu, acesta este un șoricel sau un șobolan de laborator, putem uh, introduce fibre optice în creier, îl putem stimula cu lumina albastră și putem activa aceste celule directoare în timp ce se face testul de memorie. Deci putem manipula aceste celule în mod genetic sau ele pot fi mani manipulate prin activarea acestor celule cu lumina albastră. Practic, în principiu, grantul pe care l-am obținut noi, eu și grupul de colegi cu care lucrez, a fost pentru a studia memoria și facem acest lucru intervenind în celulele directoare care sunt importante pentru a face o sincronizare și pentru a avea o reprezentare stabilă a lumii înconjurătoare. Aceasta în creierul animalelor. Aceste animale pot fi manipulate pentru a vedea felul în care performanțele lor sunt alterate. Am menționat aici doar patru dintre colegii mei, însă vreau să vă spun un lucru foarte clar. Pentru astfel de experimente e nevoie de mulți bani și la laborator la mine lucrează 25 de persoane la aceste proiecte. Avem nevoie de 5 ani pentru a face astfel de experimente și avem nevoie de un an și jumătate pentru a pregăti un astfel de um, șoricel de laborator, după care avem nevoie de 3-4 ani experiență. Deci avem nevoie de bani foarte mulți, de o echipă foarte mare, avem nevoie de multe specialități, avem specialiști uh, în comportament uh, și specialiști în fiziologie, trebuie să studiem, practic, până la urmă, un lucru care nu este relevant doar pentru șoricei, pentru că aceeași structură și aceleași tipuri de celule funcționează, practic, și în creierul uman. Și sper să vă amintiți de tot ceea ce v-am spus astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție! Äh, vă mulțumim foarte mult, nu doar pentru entuziasmul acestei prezentări, ci și pentru autenticitatea Eh, pentru că ne-ați eh, dat și senzația ce se poate face eh, cu, cu bani, cu oameni angajați cu entuziasm. Deci vă mulțumesc și sper că putem să mai discutăm și să vedem dacă n-am putea să utilizăm această metodă pentru a ajuta pe colegii să, din comisă să găsească sala de ședință. Întotdeauna. Îmi cer scuze, sigur că retrag imediat această glumă. Acum îi dau cuvântul domnului Merkin. Thank you, Chairman. Uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Am să trec foarte repede și vreau să vă prezint Consiliul de Cercetare ca instrument de politică. Și să încep cu ceea ce au numit, uh, unii oameni au numit Centrul Consiliului European pentru Cercetare un miracol. Nu cred că e un miracol. Cred că este rezultatul unei voințe politice foarte puternice, a unei inspirației și um, dedicației um, Consiliului uh, Științific și a colegi, colegilor noștri, dedicării colegilor noștri. În programul cadru, al șaptelea program cadru, s-a prevăzut, după doi ani, revizuirea instrumentelor uh, uh, Consiliului CEC și uh, astfel s-a creat un grup la nivel înalt care a elaborat o serie de recomandări. Uh, toate aceste recomandări au fost preluate de către comisie și au fost uh, concretizate într-un plan de acțiune și la, în, în cele din urmă ideea a fost ca această nouă structură să devină o structură pe deplin profesionistă și robustă care să poată să concureze cu cele mai bune astfel de instituții din întreaga lume. Printre măsurile care au fost puse în aplicare datorită acestui plan de acțiune, avem uh, comitetul uh, de identificare. De asemenea, simplificarea procedurilor administrative și uh, punând accentul pe procesul de evaluare care este esențial uh, pentru a uh, pune, uh, pentru a, a proteja principiul uh, excelenței. De asemenea, um, utilizăm sisteme de tehnologie informației pentru proceduri și pentru utilizatori și toate aceste eforturi de simplificare sunt uh, merg de fapt în întregul uh, program, program cadru de cercetare. Deci noi am fost practic un uh, laborator pentru noi uh, idei în acest sens. Pe acest diapozitiv vedeți faptul că mai a avut, a avut loc încă o revizuire, pentru că Consiliul în concluziile sare a spus că uh, ne revedem în 2011, deci anul acesta, și pentru că vrem uh, să punem bani pentru a, ca structurile să progreseze. Acest lucru este oportun acum, pentru că tocmai elaborăm noul uh, cadru strategic comun. Sigur că CEC este un succes, ne dăm seama acest lucru din, progres, din procesul de consultare pe marginea cărții verzi. Este absolut uh, copleșitor. Toți uh, cei care au avut de-a face cu CEC-ul l-au uh, descris un, un succes al programului cadru. S-a înființat o, un grup de lucru operativ și doamna Vike Frauberga s-a asigurat de continuitatea procesului de monitorizare. Și nu e o surpriză că s-au observat progrese, dar sigur și chestiuni care mai trebuie uh, remediate și care sigur că se leagă de simplificare, ca în general, o problemă generală pentru programul cadru și de asemenea simplificarea guvernanței uh, pentru CEC. Acest uh, grup uh, de lucru a fost uh, înființat în noiembrie. Este prezidat de Norbert Smith și doamna Helga Novotny este parte din acest grup. Și, de asemenea, avem experți juridici din partea Comisiei, persoane din partea Consiliului și așa mai departe și planificăm să prezentăm un raport luna viitoare cu niște concluzii clare care să poată fi puse în aplicare și care să ducă la definirea viitorului cadru strategic comun. Și, în mod clar, Consiliul European pentru Cercetare este un succes. De ce? Pentru că, într-adevăr, activitatea noastră se bazează pe excelență. E o lecție pe care trebuie să o, o reținem aceasta este uh, necesitatea absolută. Nu se poate face cercetare de valoare și competiție la nivel global. Uh, nu, ai, nu poți să fii competitiv la nivel global în cercetare dacă nu ai excelență. Um, de asemenea, Consiliul European pentru Cercetare este o organizație de învățare, dorește să învețe, să devină un uh, agent al schimbării și Modelele pe care le urmăm sunt simple, deci este vorba de un instrument uh, ușor de înțeles și de accesat pentru participanți. Al doilea lucru care nu trebuie uitat este modelul de guvernare, care dă o mare autonomie participanților. De asemenea, uh, încrederea este foarte importantă. Consiliul European pentru Cercetare, CEC, se bazează pe încredere și cea de-a patra trăsătură tipică, care este foarte apreciată, este sistemul de jos în sus, deci deschiderea față de participanți. Și, de asemenea, important este și impactul pe care îl are asupra sistemelor naționale. Um, CEC face un fel de radiografie a situației la nivelul statelor membre. Este foarte clar că prin CEC statele membre, regiunile pot să vadă exact unde se află și ce teme mai au de făcut. Și, în ultimul rând, va trebui să luăm toate aceste lecții și să le integrăm în definirea cadrului comun strategic. În orice caz, cadrul, Consiliul European pentru Cercetare este un adevărat succes. Deci vă rog să uh, ridicat și nivelul resurselor la nivelul ambițiilor și mă bucur să văd că este o mare rezonanță în cadrul comisiei. Apreciem uh, uh, documentul de, s-a apreciat documentul de poziție și vom face tot ce putem pentru a pune în aplicare ceea ce scrie acolo. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum există și posibilitatea de a adresa niște întrebări. Doamna Iordan Cizel, poate că am putea să încercăm să ne uh, restrângem comentariile pentru ca să putem să încheiem la timp. Doamna Romana Iordan Cizel. Thank you very much. Thank you for interesting presentation. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru aceste prezentări foarte interesante. Aș dori să-i pun o întrebare doamnei profesor Novotni. Spuneați că aș dori să existe mai multe cercetătoare din mai mulți cercetători și din afara Uniunii Europene și mai mulți cercetători și din anumite state membre europene. Am uh, examinat puțin documentele pe care le-am primit înainte de prezentările dumneavoastră și recunosc uh, foarte, o situație foarte proastă din uh, partea unor state membre. Unele sunt foarte prost reprezentate. Ați spus că poate că unul dintre motive ar fi cercetarea în domeniul excelenței. Ne-ați putea spune câte ceva despre aceste motive? Ați uh, analizat uh, eventual motivele și ce credeți că ar trebui să facem pentru a îmbunătăți uh, prezența cercetătorilor și din aceste țări? A spus că la nivel înalt mai e mult loc și ar fi foarte păcat să se piardă uh, aceste minți uh, inteligente din anumite state membre. Mai am prezentat uh, prezentarea dumneavoastră, mai ales ultima declarație respectiv că rezultatele în ce privește creierul uh, șoriceilor se aplică total și oamenilor. Angelica Nibler, mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să mulțumesc pentru prezentările absolut excelente. Vreau să îmi cer scuze pentru că nu am fost uh, de la bun început aici, dar în alte uh, comisii se votează astăzi și eu, ca și alți colegi, a trebuit să fim prezenți deci și în alte locuri. Um, vreau să felicit, să vă felicit pentru uh, felul în care își desfășoară activitatea Consiliul European pentru Cercetare până acum. M-ar interesa să știu dacă dezvoltarea viitoare a programelor CEC uh, uh, um, dacă se va concentra în continuare pe, asupra um, cercetătorilor individuali sau dacă vreți să finanțați și grupări. Uh, și a doua întrebare, vreau să fac legătura cu ceea ce a spus doamna Romana Iornan Cizeli. Cred că analiza statelor uh, care, de unde nu au venit uh, deloc uh, candidați este absolut cutremurătoare. Întrebarea mea este de ce? Eu îmi imaginez, ca persoană care nu se pricepe, că um, poate că, de fapt, cercetătorii de mare, de înaltă calitate uh, din anumite țări plecaseră deja în alte țări să se desfășoare activitatea pentru că nu puteau să desfășoare activitatea în țara lor uh, gazdă. Uh, acesta să fie motivul sau din ce motiv credeți că din anumite țări sunt atât de puține candidaturi sau chiar deloc? Și cum credeți că se poate îmbunătăți acest lucru atunci când um, uh, remodelați programele pentru viitor. Și, de asemenea, încă o întrebare, vă rog, dacă ați discutat deja despre acest lucru, um, mă rog, eventual, pentru colegii care au auzit deja explicația, le va rămâne în memoria pe termen lung. Vreau să știu ce fel de rezultate sunt la uh, Institutul European pentru Inovare și Tehnologie și dacă există nevoie de îmbunătățire în ceea ce privește uh, acesta. Um, președintele. Din păcate, cei de la Institutul European de Inovare și Tehnologie au plecat deja, dar eventual putem să îi rugăm să intre în contact cu dumneavoastră să vă trimită răspunsul. Cristian Eller, mulțumesc. În primul rând vreau și eu să vă felicit. Um, sigur că uh, eu ca și uh, deputat, ca și politician, trebuie să uh, îmi pun sub semnul întrebării ceea ce spuneți dumneavoastră când îmi spuneți că aveți un mare succes. Deci, vreau să întreb parten, Parlamentul a fost uh, unul dintre partenerii uh, uh, Consiliului European pentru Cercetare și mi-aduc aminte ce discuții uh, animate și dificile am avut uh, um, uh, cu partenerii noștri europeni atunci când am încercat să susținem independența Consiliului European pentru Cercetare. Și aș vrea să știu, deci, care e situația în ceea ce privește independența Consiliului European pentru Cercetare și dacă aveți nevoie de susținerea noastră pentru a ajunge la o mai mare independență. A doua întrebare. Ați subliniat de mai multe ori excelența în prezentările dumneavoastră. A fost o controversă destul de, de dificilă în uh, privința programului cadru 7. Și acum nu punem sub semnul întrebării excelența, însă facem diferență, uh, cel puțin în discuție, facem distinție um, din partea uh, comisiei și din partea altor actori între excelența de inovare și excelența științifică. Și există criteriul de selecție excelența științifică și acum tindem să mergem un pic către uh, excelența de inovare. Și vreau să știu uh, care este părerea dumneavoastră asupra celor două criterii, asupra diferențierii. Și vreau să mă refer și la finanțare. Pentru că în foarte multe programe uh, s-au dat foarte mulți bani în ultimii doi ani și acum aș vrea să știu în ce măsură uh, se uh, va asigura finanțarea și până la sfârșitul programelor, pentru că la foarte multe programe se poate observa un fel de curbă în graficul de finanțare, adică foarte mulți bani la început și apoi uh, fondurile uh, sunt mai scăzute. Deci aș vrea să știu, din punct de vedere tehnic, în ce măsură ați abordat acest, uh, această problemă, acest fenomen, că întotdeauna uh, la început, uh, în primii doi ani al unui program se finanțează foarte bine, după care finanțarea scade și apoi foarte greu se mai obțin fonduri, pentru că pentru continuitate acest lucru sigur nu este benefic. Doamna Carvalho. Uh, like mulțumesc, aș dori să mulțumesc și eu experților pentru prezentări. Aș avea o sugestie și aș dori să știu care este părerea dumneavoastră. Modul de a crește rata de succes, 13-8% e o rată mică, trebuie să recunoaștem. Avem uh, propuneri foarte bune care nu sunt uh, finanțate. Unul dintre moduri ar fi să majorăm bugetul european, însă ar mai fi și alte posibilități. Pe bază voluntară, de exemplu, regiunile și statele membre să financeze propunerile care au fost încununate de succes, care au întrunit uh, un prag de calitate din regiunile și statele lor, din fonduri structurale sau dintr-un uh, fond european. Sigur, trebuie să se facă pe bază voluntară, unii vor începe și probabil că și alții vor vrea să participe, nu vor să rămână în urmă. ar fi un mod foarte simplu de a construi spațiul european de cercetare, de a face programe în comun, pentru că fiecare regiune folosește uh, regulile sale proprii, financiare, administrative. Am avea nevoie de o evaluare la nivel european pentru a îmbunătăți competitivitatea în Europa și astfel am avea o pârghie pentru excelență în Europa. Și când o propunere e finanțată, ea uh, să fie uh, declarată bună nu numai în regiunea respectivă, ci ea să fie evaluată și la nivel european. pe baza unor criterii foarte uh, stricte de excelență. Știm că la nivel uh, regional sau local există mai puțină administrație, deci nu trebuie irosiți bani pentru a forma un juriu, de exemplu. Deci mă întreb dacă nu ar fi o idee interesantă pentru ca statele membre și regiunile să se uh, adune împreună pentru a finanța aceste granturi precum cele de la Consiliul European pentru cercetare pe viitor. Vă mulțumesc. Doamna Matias. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc și eu pentru prezentările făcute. Doamna profesor Novotki s-a referit la un aspect la care aș dori să mă refer. E vorba de candidații de, sau creșterea ratei de participare din partea unor state membre care nu sunt foarte bine reprezentate. Din câte am înțeles, nu e vorba doar de un obiectiv, e vorba de o uh, necesitate esențială pentru a avea mai multă coeziune, pentru ca proiectele noastre să fie mai coerente. Uh, e vorba de proiectele de succes, proiectele care au uh, înregistrat rezultate foarte bune. Având în vedere că Consiliul European pentru Cercetare are mână liberă, aș dori să vă întreb care sunt politicile sau strategiile pe care le puneți la punct pentru a depăși acest obstacol care, spuneați chiar dumneavoastră, este uh, una dintre limitările cele mai mari asupra dumneavoastră, unul dintre elementele negative. Doamna Madurel. Gracias, presidente. Eu también. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș vrea să mulțumesc în numele grupului meu uh, invitațiilor noștri pentru prezența lor aici și aș vrea să-i felicit pentru munca realizată. Am câteva întrebări pe care aș vrea să vi le adresez. Mai mult decât întrebări, aș vrea să exprim aici câteva îngrijorări. În primul rând, pentru doamna Novodni pentru că dumneavoastră cunoașteți uh, foarte bine care este situația în lumea științifică, în comunitatea de cercetare. Vreau să vă întreb ce credeți că consideră că s-a întâmplat uh, cercetătorii după toată această perioadă de funcționare a Consiliului pentru Cercetare și vreau să vă întreb de asemenea dacă considerați că comunitatea oamenilor de științe consideră că acest Consiliu European pentru Cercetare și-a îndeplinit obiectivele, pentru că noi am primit feedback-uri foarte diverse în acest sens și nu știu dacă dumneavoastră dețineți date în acest sens. Nu mă refer aici la numărul de cereri pe care le-ați primit, ci la percepția socială asupra activității dumneavoastră. Și un alt comentariu pentru că e vorba aici de o realitate pe care și dumneavoastră ați menționat-o aici. Nu toate statele membre au uh, sau beneficiat de pe urma posibilităților oferite de Consiliu pentru Cercetare. Și aceasta a creat nemulțumiri în unele state membre. Nemulțumiri care nu sunt bune niciodată și de aceea suntem îngrijorați că pe termen lung sau mai puțin lung aceasta ar putea afecta buna funcționare a Consiliului și ar putea scădea entuziasmul cu care această idee a fost primită de către oamenii de știință. Nu știu dacă v-ați gândit la vreo posibilitate pentru ca, fără să renunțăm la acest standard al excelenței, să oferim aceleași posibilități tuturor. Cred că ar trebui să găsim o astfel de soluție, pentru că Uniunea Europeană a avut întotdeauna în centrul atenției sale principiul reducerii uh, decalajelor de tot felul, de tip economic, social, de gen. Și, doamna Novodni, vreau să vă felicit de asemenea pentru datele bune pe care ni le-ați dat în acest sens. Așa că consider că ar trebui să facem eforturi pentru a depăși aceste decalaje științifice și tehnologice. Mulțumesc! Doamna Novotni, vă rog, încercați mai să răspundeți sau cine? Da. You have to speak from this microphone. <laughs> I was told so. Mulțumesc. Aș vrea, în primul rând, să mă refer la acel punct care a stârnit cel mai mare interes în rândul dumneavoastră. Vreau să vă asigur că și noi considerăm că talentul științific cel mai bun se găsește peste tot în Europa. Și aș vrea să vă reamintesc faptul că doamna profesoară Monier s-a născut în România, a primit o educație foarte bună acolo și acum lucrează în Germania. Din păcate, așa se întâmplă însă de multe ori cu foarte mulți tineri din aceste țări care nu reușesc să ajungă până la capăt. Și motivele pe care le-am constatat noi în primul rând, dacă vedem care sunt cheltuielile făcute de aceste țări pentru cercetare și dezvoltare, care este starea universităților, există o relație directă între cheltuielile făcute de o țară pe cercetare, dezvoltare, cunoaștere și uh, numărul de granturi în acest domeniu. Și, pe de altă parte, mulți tineri nu își găsesc uh, locurile de muncă pe care le caută la ei acasă, așa că se deplasează înspre alte țări. Trebuie, deci, să facem ceva și acest mesaj l-am transmis tuturor celor care vin la noi și care ne vorbesc despre această problemă. Noi vom respecta însă principiul excelenței pentru că este singura modalitate de a găsi cercetătorii cei mai buni care să facă investigația la nivelul cel mai înalt. Aceasta este misiunea noastră. Iată de ce este în interesul nostru să vedem cum țări, și am să vă citez aici un exemplu, țări precum Polonia, care recent a înființat o agenție care a ținut cont de modelul Consiliului European pentru Cercetare pentru a face procedurile de selecție în propria sa țară și acel proces uh, seamănă cu cel care ar trebui să fie. Așa că sperăm ca pe termen mediu și lung să apară astfel de inițiative și ca tinerii cetățeni să vadă cum condițiile de la ei acasă se îmbunătățesc și să aibă posibilitatea să se întoarcă în țările lor dacă vor vrea să o facă. În al doilea rând, am să revin la întrebarea doamnei Carvalho. Pot să vă spun cu bucurie că acest lucru se face deja, în mod voluntar însă. După uh, prima rundă de granturi uh, din partea Consiliului, toți cei care au fost invitați la interviul personal, pentru că cu aceasta începe procesul de selecție. Am văzut că există un nivel atât de ridicat de excelență, încât am ținut cont de toți aceștia. Însă, bineînțeles că finanțarea, după un timp, trebuie să vină din niște surse naționale, unele continuă, altele nu, însă există această inițiativă și cred că statele membre ar trebui să țină cont de faptul că aceasta este o modalitate foarte bună pentru a completa acțiunile noastre. Un comentariu în legătură cu independența Consiliului pentru Cercetare. Cu această ocazie aș vrea să vă mulțumesc din suflet pentru susținerea pe care am primit-o până acum de la Parlamentul European, tocmai pentru a întări independența instituției noastre. M-aș referi aici la spusele domnului Metei, care afirma că majoritatea recomandărilor din raportul doamnei Freiberger au fost deja implementate, iar cele care nu au fost încă implementate sunt analizate de grupul de lucru și rezultatele acesteia vor fi prezentate la începutul lunii iulie. Din acest punct de vedere, cred că am avut uh, multe probleme în trecut, însă relațiile pe care le avem cu agențiile executive sunt foarte armonioase acum și avem senzația că, într-adevăr, lucrăm împreună cu o misiune și un obiectiv comun pentru a rezolva problemele structurale pe care le mai avem și care vor fi analizate și de acest uh, grup de lucru specific. Mi s-a părut foarte interesantă întrebarea în legătură cu excelenta, excelența de inovare și excelența științifică. Însă problema se pune cine evaluează această excelență. Pentru excelența științifică e foarte simplu. Se face acest lucru de către cei mai buni, cei mai importanți experți din domeniul respectiv. Comunitatea oamenilor de știință este cea care evaluează situația pentru excelența, pentru inovare, acest lucru este făcut de societate și de piață. Pentru că inovarea înseamnă, practic, că o idee inovatoare este preluată de piață sau, dacă este o inovare socială, ea este preluată de societate. Deci, avem un arbitru în ambele cazuri pentru a evalua excelența pentru inovare. Și cred că am să mă opresc aici. Vă mulțumim. Doamna Moni dorea să intervină. Foarte pe scurt, vreau să vă spun că atunci când eu am venit din România, educația, sistemul de învățământ era atât de bun acolo încât am putut să sar doi ani în Germania și mi-am terminat liceul în momentul în care am, în același an în care am ajuns. De aceea eu aș dori să dau ceva locurilor de unde am venit, pentru că am fost în, la Moscova și în România pentru a înființa uh, școli uh, și din uh, laboratorul meu, dintre 25 de oameni, 18 vin din străinătate, din uh, Italia, din Franța, dar și din Europa Centrală și de Est. Problema este că majoritatea dintre acești oameni nu se reîntorc acasă. Acest lucru trebuie să fie spus negru pe alb și trebuie să faci ceva în țările respective pentru a-i atrage pe acești oameni care au lucrat în cele mai bune institute, uh, în laboratorul meu de la Institutul Max Planck, Uh, sub egida Centrului uh, uh, Consiliului European pentru Cercetare și am fost foarte surprinsă atunci când am vizitat recent un institut din Budapesta și în domeniul meu de cercetare există un institut la Budapesta care este, face cercetare de cea mai înaltă calitate, poate să concureze cu orice institut internațional și formează din, unii dintre cei mai buni cercetători în uh, științe neurologice. Deci, Uh, primesc uh, granturi și de la, au primit mai multe de la Consiliul European pentru Cercetare și alte granturi. Deci e posibil. Dar, în orice caz, e important ca toate țările să-și, um, să găsească, să creeze oportunități pentru a-și recâștiga oamenii. Și Germania a avut această problemă. Mulți oameni, mulți cercetători au fost pierduți uh, către Statele Unite și Germania face eforturi foarte uh, importante pentru a-i recâștiga. Germania face eforturi pentru a încuraja pe um, oameni să uh, ceară fonduri de la uh, CEC și, în orice caz, în aceste țări trebuie să faceți ceva pentru a-i readuce acasă pe oamenii pe care noi îi formăm. Vreau să adaug ceva aici. Um, în spatele fiecărui beneficiar de grant există aproximativ 4-5 studenți uh, doctorali și postdoctorali care sunt uh, angajați Uh, și uh, beneficiază de fonduri de la noi, pentru că 70% din uh, acești bani merg în salarii. Și e vorba de tineri um, cosmopoliți, adică ei vin, de fapt, din toate țările și deci pentru fiecare, um, fiecare beneficiar există 4-5 uh, alți uh, cercetători, formându-se astfel o întreagă generație de cercetători de înaltă calitate. Și ca să revin la întrebarea dumneavoastră, cred că uh, avem o credibilitate foarte, foarte bună și susținere în comunitatea științifică și uh, aceasta este uh, forța noastră, practic. Suntem bine ancorați în comunitatea științifică, lucrăm pentru comunitatea științifică și comunitatea științifică ne apreciază și sperăm să putem să redăm societății ceea ce se investește în noi. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Uh, din nou, informația a fost foarte compact prezentată, a fost uh, informație uh, care ne dă motive să fim optimiști. Vreau să vă mulțumesc și cred că a fost o idee foarte bună să aduceți pe cineva care a putut să ne, pre, să ne prezinte cealaltă parte, și anume cum se poate profita de pe urma acestui sistem. Un exemplu foarte, foarte bun. Mulțumesc doamnelor, domnii mei și acum trecem la punctul următor de pe ordinea de zi.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 Es geht weiter in der Forschung und zwar kommen wir jetzt zu Trecem mai departe cu cercetarea și anume trecem la punctul 11, Cartea Verde de la provocări la șanse către crearea unui cadru strategic comun pentru finanțarea cercetării și inovării în Uniunea Europeană. Doamna Matias, raportoare, are cuvântul. If you want. Perhaps you say it's okay today. Obrigada, Sr. Presidente. Não me tente tirar a palavra, por favor. É claro que quero tê-lo. Vou tentar ser... Eh, bineînțeles, președinte, bineînțeles că doresc să iau cuvântul. O să încerc să vorbesc foarte pe scurt. Dezbaterea aceasta trebuie văzută în contextul dezbaterilor pe care le-am avut în această dupămasă, E vorba de cadrul uh, strategic comun. Ne-am referit la el de mai multe ori în această dupămasă și aș dori să trasez câteva uh, linii generale uh, care stau la baza proiectului meu de raport, pe care uh, o să vi-l transmit, deci nu o să intru prea mult în amănunte. Aș dori, în primul rând, să spun că e vorba de o dezbatere foarte importantă în perspectiva uh, uh, perspectivelor financiare. Și deci că trebuie să avem un cadru strategic comun pentru finanțarea cercetării și inovării în Europa care să fie la înălțime. Aș dori să spun că, din punctul meu de vedere, cercetarea și inovarea în Uniunea Europeană uh, ar trebui să facă parte din ce numim noi valoarea adăugată europeană. Deci, întrebarea la care ar trebui să răspundem chiar de la început, uh, în acest context al valorii adăugate europene, e că ce ar trebui să facem cu aceste, această valoare adăugată? Există mai multe opțiuni, eu însă încerc să folosesc uh, propunerile din Cartea Verde și să fac o propunere alternativă pentru reorganizarea muncii noastre. Avem instrumente, programe de finanțare și o serie de participanți și, după părerea mea, ceea ce lipsește o reprezintă omisiunile și problemele cu care ne-am confruntat în ultimii ani, ceea ce înseamnă că va trebui să ne reconfigurăm întreaga strategie. Această revizuire uh, reprezintă și o oportunitate pentru noi, cred eu. Cred că ne uh, putem baza pe dezbaterile pe care le-am avut în uh, Parlamentul European. Am vorbit uh, foarte mult cum am definit programul cadru de cercetare. A fost o serie de rapoarte a existat o continuitate și în cadrul Parlamentului am constatat că există o poziție comună pe care trebuie să ne bazăm. Care este miza? Pe baza cărții verde a Comisiei e că încercăm să reunim trei programe, uh, programul cadru, Consiliul de Cercetare, Centrele de Inovare Deci avem toate aceste acorduri în domeniul uh, cercetării și inovării pentru a ajunge la un uh, cadru strategic comun. Cred că e foarte important să ne asigurăm că ajungem la un cadru strategic cu care suntem cu toții de acord și care să folosească cât mai bine resursele pe care le avem la dispoziție. Nu putem uh, trata mai multe lucruri la fel. Cred că, de fapt, aceasta a fost și problema până acum. Pentru că am încercat să aplicăm același calapod în toate domeniile. În domeniul cercetării universitare, ei bine, trebuie să recunoaștem că e diferită de cercetarea făcută în cadrul IMM-urilor sau în um, marile corporații. Dacă avem instrumente diferite, ele trebuie să fie folosite astfel încât să facă față unor provocări diferite consolidând însă în același timp valoarea adăugată a cercetării și inovării în cadrul european uh, comun. Cred că trebuie să aprofundăm anumite chestiuni și de aici propunerea mea. Bineînțeles, ne aflăm în faza incipientă a dezbaterii, însă în proiectul meu de raport voi am încercat să uh, schițez câteva linii generale pe care sper să le uh, îmbogățim, dar aș dori să mă axez mai ales asupra cartei pentru societatea competitivă din Cartea Verde a Comisiei, uh, care e foarte importantă. De exemplu, atunci când spunem că excelența trebuie să fie miezul cercetării, trebuie să ne întrebăm dacă facem excelență de dragul excelenței sau dacă într-adevăr uh, investim în proiectele care au fost de succes. În ce constă un re rezultat concret? Dacă ne dorim ca cercetarea să ajungă la rezultate concrete, să ne întrebăm ce înseamnă acest uh, rezultat concret. S-ar putea să fie vorba de recunoașterea de către comunitatea științifică, sau alte lucruri. Deci, încă o dată, problema e că abordăm acele, uh, în același mod mai multe probleme care sunt diferite. Sigur că trecem printr-o criză economică și financiară, există un grad mare de divergență între economiile noastre, unele sunt periferice, altele se află la centru, însă e foarte clar că acest proiect de convergență și de coeziune în Europa trebuie să fie consolidat. Sigur că mai avem pași importanți de parcurs, parcurs, deci instrumentele europene de finanțare trebuie să fie separate de uh, fondurile de coeziune. Trebuie să existe, sigur, un anumit punct de convergență, dar uh, trebuie ca ele să rămână separat. Trebuie să uh, facem legătura între ele, însă în același timp să le uh, menținem pe poziții diferite, așa cum am spus. Apoi, uh, accesul la resurse, care este foarte centralizat. Recunoaștem că e o problemă și recent am recunoscut că 50% din granturi ajung doar la aproximativ 40 de institute, uh, ceea ce e foarte puțin dacă ne gândim la cât de mare Europa. Deci trebuie să încurajăm participarea din partea statelor și regiunilor subreprezentate. E valabil mai ales pentru noile state membre și unele din vechile state membre. Le știm cu toții. Și apoi există și un nivel diferit de participare în funcție de tipul de participant. Și aici trebuie să ținem cont de specificități și să folosim acest aspect uh, uh, ca pe o oportunitate și nu să o vedem ca un obstacol. Așa cum am spus, uh, v-am trimis propunerea, deci nu o să intru în toate amănuntele. Noi, noi organizăm instrumentul în trei paliere. Trebuie, în primul rând, să facem o diferență între cercetarea ca atare și inovare putem avea inovare socială sau ecologică și nu doar inovare uh, în, în general. Deci eu aș propune un prim palier care ar fi consolidarea capacității și construirea infrastructurii. e nevoie de programe interguvernamentale precum Galileo și alte proiecte de acest tip care ar trebui să fie tratate în afara programului cadru. Și cred că ar trebui să ne gândim și la folosirea instrumentelor mai puțin însemnate, nu doar la uh, instrumentele foarte importante. Apoi există programe uh, specifice de construirea capacității, precum programul Marie Curie. Ar trebui să uh, ne gândim la acordarea de uh, granturi, de împrumuturi și de uh, granturi pentru construirea infrastructurii. Un alt palier ar fi faza de consolidare a proiectelor. Și de aceea se, putem folosi aceste programe cadru. Trebuie să dezvoltăm cercetare. Avem nevoie de cercetare multidisciplinară pentru a consolida cooperarea, precum Consiliul European pentru Cercetare, uh, care tocmai a fost prezentat. Deci trebuie ca disciplinele să coopereze mai strâns între ele ceea ce bineînțeles că implică finanțare uh, sporită din buget. Trebuie să consolidăm bugetul uh, din, program, din următorul uh, buget și apoi intervine și problema granturilor. Dacă ne uităm la programul Marie Curie și la condițiile de lucru ale cercetătorilor, trebuie să încurajăm mobilitatea, trebuie să încurajăm convergența, să implicăm cât mai multe cercetătoare să încurajăm și alte fațete ale uh, cercetării. Și apoi, un al treilea nivel sau palier din propunerea mea să ne axăm pe inovare mai aproape de piață. Și aici IMM-urile pot juca un rol foarte important. IMM-urile inovatoare pot juca un rol foarte important. Cred că rata scăzută de participare a IMM-urilor se datorează faptul că nu au instrumente pentru a aborda nevoi specifice. Deci e nevoie de un cadru special pentru aceste IMM-uri, astfel încât ele să poată să contribuie mai mult la proces. Și de aceea mă gândeam la crearea unui nou instrument de finanțare pentru IMM-uri, respectiv o bancă europeană de investiții pentru IMM-uri care ar putea să implice, să, să acorde mai multe tipuri de împrumuturi sau de credite, dar care să țină cont de uh, specificitățile IMM-urilor. Pentru că, după cum știm, ele reprezintă marea majoritate a țesutului economic al industriei europene. Și cred că este foarte important ca IMM-urile să fie și mai mult implicate pentru că ele nu au avut posibilitatea să uh, facă parte din uh, sistem în ultimii ani, datorită acordurilor noastre de finanțare. Inovarea nu depinde neapărat de cercetare, la fel cum nici uh, cercetarea nu trebuie să ducă la inovare, mă refer mai ales la bunurile și serviciile care sunt puse pe piață. Unul dintre marile avantaje ale spațiului european de cercetare reprezintă sensibilizarea opiniei publice în legătură cu existența unor bunuri publice. Uh, se pot produce bunuri sau servicii care apoi pot fi comercializate. Structura pe care o propun eu uh, mi-aș dori să fac obiectul dezbaterii cu colegii sunt uh, nerăbdătoare să, aște- să, să ascult uh, comentariile și observațiile lor. Mai avem cale lungă de parcurs până la o propunere uh, finală care sper că uh, va reflecta poziția Parlamentului, uh, ținând cont și uh, pozițiile noastre din trecut în ce privește cercetarea și dezvoltarea. Mulțumesc! Înainte să deschidem dezbaterea, vreau să salut pe cineva, directorul general însuși E o mare onoare, vă mulțumesc pentru că sunteți aici alături de noi. Cred că este extraordinar că aveți, uh, că sunteți interesat de acest subiect și sunteți aproape de fiecare dată în reuniunea noastră. Îi dau cuvântul acum domnului Eller. Nu vreau să încep cu exercițiul de smerenie obișnuit uh, de a-i mulțumi uh, raportoarei, ci vreau să-i mulțumesc că, de fapt, chiar sincer, pentru că eu cred că au existat uh, puncte ideologice foarte diferite și cu toate acestea uh, colaborarea, raportarea cu raportori din umbră a fost extraordinar de bună. Uh, cred că a reușit să elaboreze până la urmă un proiect de raport inteligent și curajos. Și vreau să fac niște remarce um, suplimentare. În primul rând, ce vrea să facă această carte verde? Această carte verde va fi abordată în cadrul negocierilor privind uh, cadrul financiar multianual, ceea ce reprezintă un indicator al uh, nivelului uh, la care putem să aducem argumente în favoarea cărții verzi. Nu cred că trebuie să repetăm acum um, nici către Comisie și nici către Consiliu faptul că în această carte verde solicitarea este să se pună, să se dubleze bugetul pentru programul cadru de cercetare. Ca să fie foarte clar uh, ceea ce vrem. Pe de altă parte, un element central la care am lucrat cu toții și doamna Carvalho are un merit important aici, uh, repetăm în Cartea Verde că înainte să discutăm substanța unui nou program de cercetare, trebuie să ne punem cu toții de acord că simplificarea este unul dintre subiectele cele mai importante. Înainte să discutăm de restructurarea sau uh, de formularea unui nou program. Al treilea lucru pe care vreau să-l spun. Cred că este important ca atunci când discutăm despre chestiuni cum ar fi IMM-urile, uh, să uh, vorbim și despre minciunile care se spun în acest uh, domeniu. Eu uh, îndrăznesc să mă îndoiesc că cu definiția actuală a IMM-urilor, care este foarte generală și a, s-a născut pe baza unei statistici, deci eu cred că va fi destul de dificil uh, să se aplice programele în mod sectorial și cred că nu va funcționa foarte bine implicarea IMM-urilor, pentru că anumite sectoare industriale au uh, um, anumitor sectoare le-a revenit uh, un um, o definiție care este prea restrânsă și pentru IMM-uri care sunt foarte inovatoare, e bine, această definiție nu se, nu se aplică. Ele sunt excluse din sfera de aplicare a definiției. Um, și eu cred că IMM-urile reprezintă un domeniu unde trebuie să găsim o soluție. Așadar, um, acesta este un uh, subiect uh, care nu s-a menționat în raport și anume um, această facilitate de partajare a riscurilor. Uh, Parlamentul a susținut această idee, dar în ceea ce privește acest instrument de partajare a riscurilor, e bine, um, Aici nu e vorba doar de marile granturi către marile întreprinderi europene, ci instrumentul acesta se poate să fie utilizat mai diferențiat, să existe intermediari eh, naționali pentru ca această nouă formă de finanțare să poată să fie acordată și micilor operatori pe piață. Pentru că dacă nu, avem senzația, avem iluzia că e un instrument pentru um, industrie în general și care poate să susțină și IMM-urile. În mod clar, va trebui să discutăm acest lucru. Și vreau să mai adaug un ultim aspect. Eu cred că suntem și în acest uh, caz uh, în, oarecum în mare pe aceeași poziție ca și Comisia. Însă, Comisia și-a prezentat poziția în Cartea Verde și știm că în, intern, în interiorul Comisiei există, de fapt, uh, um, intenții mult mai uh, avansate pe acest subiect. Um, în primul rând, în ceea ce privește inovarea. Eu cred că suntem pregătiți să mergem pe mâna comisiei aici, dar uh, trebuie să definim clar uh, obiectivele, pentru că dacă rămâne doar un, o, o vorbă, un cuvânt uh, interesant, un termen, uh, și spunem că excelența științifică este criteriul important, după care mai spunem că și excelența de inovare este foarte importantă. Trebuie să vedem exact ce înseamnă asta. Același lucru este valabil și în ceea ce privește uh, cuprinderea mai multor programe într-un mare program comun. În principiu, noi suntem de părere că e nevoie de uh, o schimbare radicală între cel de-al șaptelea și cel de-al optulea program cadru, însă dacă pe acest uh, cale uh, cercetarea de grup se pune cumva sub semnul întrebării, noi nu vom susține uh, astfel de măsuri. Acestea sunt, acesta este un element central în lumea cercetării și cred că Parlamentul s-ar opune foarte mult dacă cercetarea de grup Um, ar fi uh, în vreun fel uh, atinsă. Deci e vorba de acele programe de cooperare. Și eu cred că, dată fiind starea actuală, avem un raport foarte bun care este util pentru a structura discuția acolo unde e important, și anume în procesul uh, bugetar. Cred că ar trebui să ne concentrăm asupra semnalelor și mesajelor importante pe care vrem să le transmitem în septembrie și vreau să spun foarte clar că poziția comună a Parlamentului este foarte importantă pentru că uh, când am negociat programul cadru 7 am avut o poziție foarte slabă, am fost implicați în negocieri destul de târziu și eu cred că în această carte, cu această carte verde situația stă altfel. Și ultimul lucru, uh, din partea PP, împreună cu colegii de la Socialiști și Democrați, am uh, introdus un uh, nou aspect în acest uh, raport și anume calea către excelență și anume um, participarea noilor țări trebuie să fie cumva asigurată. Ei bine, în acest uh, concept se pun în aplicare două elemente. Pe de o parte, rămânem pe principiul excelenței, dar, pe de altă parte, găsim, vrem să găsim o cale de mijloc care să asigure și participarea noilor state membre ale Uniunii Europene. Dar asta înseamnă că rămânem la excelență, nu renunțăm la excelență, pentru că altfel acest prog- de fapt, acest aspect ar pune sub semnul întrebării întreg programul. Compromisul cred că e important, pentru că trebuie să, să fim precauți. E vorba aici de excelență care trebuie să fie consolidată în cele 12 state membre noi, dar nu e vorba de transformarea programului de cercetare în program de coeziune. Vreau să repet acest lucru. Acesta este unul dintre pilonii centrali ai poziției noastre politice în ceea ce privește programul cadru de cercetare. Nu toate programele europene pot să devină uh, programe de coeziune. Europa trebuie să rămână competitivă la nivel internațional și în competiția globală, nu coeziunea este subiectul important. Acolo concurăm cu Asia, cu America de Nord. Dar eu cred că prin acest concept al căii către excelență um, se pot face niște propuneri concrete și aceasta ar putea să fie poziția noastră comună, deci ca, să, ca împreună toate statele membre Uh, toate cele 27 să fie încurajate să facă cercetare și inovare și, da, o uh, creștere substanțială a fondurilor pentru cel de-al la program cadru, după cum am spus la început. Doamna Ford. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să vă mulțumesc foarte mult pentru munca pe care ați făcut-o, pentru că ați făcut uh, foarte multă cercetare pentru această mare inovare, să zicem așa. Uh, foarte pe scurt, un comentariu și pentru a susține ceea ce s-a spus mai devreme. Simt în continuare o foarte mare frustrație în legătură cu munca pe care am depus-o la raportul doamnei Carvalho, care a fost susținut cu unanimitate la Parlament și după aceea s-a ținut foarte puțin cont de el la Comisie. Așa că sper ca ceea ce facem aici să Uh, conteze pentru ceva și comisia să țină cont. Pentru că e foarte greu să ai aproape unanimitate aici la Parlament și data aceea aproape că am avut-o, cu excepția celor câteva persoane care probabil n-au apăsat butonul care trebuia. Și aici vrem să ne asigurăm că banii potriviți sunt utilizați bine de către oamenii de știință, de către inventatori și nu doar ca să facem și mai multă hârțăgărie pentru că altfel banii vor fi irosiți sau vor ajunge acolo unde nu e cazul. Câteva comentarii pe care vreau să le fac pe marginea raportului. Sunt lucruri pe care le-am discutat deja. La început aveam un obiectiv și obiectivul nostru nu e neapărat acela de a crește um, fondurile pentru cercetare și dezvoltare la 3%. Nu, acesta este un mijloc de a o face, ci acela de a crește cercetarea și dezvoltarea cu două motive, pentru a crește creștere economică, pentru că avem nevoie de acest lucru pentru economie, pentru a face noi locuri de muncă și, în al doilea rând, pentru a face față provocărilor care apar pentru generația noastră și generația viitoare. De aceea trebuie să creștem cheltuielile cu cercetare și dezvoltare, pentru a obține rezultatele, nu doar banii. Și cred că unul dintre lucrurile pe care le are acest program și la care a avut succes atunci când am vorbit cu oamenii implicați este vorba de cooperarea care există între oameni, nu numai transfrontalier, ci cooperarea între sectorul privat și public, uh, instituții, uh, ONG-uri și așa mai departe. Toate acestea sunt foarte importante pentru că fac ca banul contribuabilor să funcționeze într-adevăr. Această cooperare face ca rentabilitatea să fie și mai mare. S-a vorbit foarte mult despre IMM-uri și, într-adevăr, e bine să încurajăm IMM-urile, însă, în același timp, trebuie să ținem cont că n-ar trebui să descurajăm nici companiile mai mari. Pentru că ceea ce trebuie să ne asigurăm e că atunci când banii se duc spre aceste companii mai mari, să existe o justificare. Dar nu dorim să descurajăm marile companii să intervină. Și de multe ori când vorbim cu uh, IMM-urile, un lucru care le place foarte mult este tocmai acela de a conlucra cu marile companii și deci să ajungă la un nivel superior. Cred că și acest element este important. Excelența. Prezentarea pe care am avut-o de la Consiliul de uh, cunoaștere Europeană, într-adevăr, ne-a arătat cât de importantă este excelența pentru a face față provocărilor. Și pentru excelență, într-adevăr, trebuie să încurajez pe oameni să devină excelenți. E vorba de persoane diferite, din țări diferite, din regiuni mai puțin dezvoltate. Cred că ceea ce este important aici este legătura cu fondurile structurale și de coeziune, pentru că există țări mai bogate care au beneficiat de pe urma acestor fonduri și tocmai pentru că beneficiază de pe urma lor au pus mai puțin în aceste programe. Deci nu neapărat vina lor. Și de aceea trebuie să menținem această focalizare pe excelență. Banii trebuie să fie utilizați în mod mai inteligent mai ales ținând cont de criza economică prin care trecem și să există o mai bună legătură între fondurile europene. Mi-a mi-a plăcut foarte mult ideea pe care ați menționat-o în legătură cu așa numitele soft loans. Într-adevăr, e o idee foarte bună. E adevărat că trec de la un punct la altul în acest raport această construcție a capacității pentru tinerii cercetători. Aici ar trebui să ne așteptăm și la rezultate pe termen mai lung. Avem nevoie și de cercetători mai experimentați, deci să fim foarte atenți la limbajul pe care îl folosim. Cercetători tineri față de cercetători mai în vârstă, pentru că nu vrem să descurajăm nici pe unii, nici pe ceilalți. Și vroiam să atrag atenția Comisiei, pentru că știu că mă ascultă cu atenție, asupra unui punct. Există câteva clauze la sfârșitul raportului, clauza 25, pentru a ne asigura că facem un schimb de informații pentru a asigura concurența. 25, programul de cooperare, după cum am menționat și mai devreme, 27, echilibru uh, de jos în sus, programe importante care ne-au fost prezentate și de Consiliul pentru Cercetare și 28 în care se cere să existe o cooperare internațională atunci când e nevoie. Și cred că exemplele care ne-au fost prezentate astăzi ne demonstrează că această cooperare e necesară atunci când e nevoie de ea, pentru că aceasta poate duce la o mai mare excelență. Aș vrea să propun câteva amendamente la articolul 15 și anume ce dorim să facem cu carierele cercetătorilor. Ați folosit uh, termenul de situație precară Ceea ce dorim noi este să vedem de ce cercetătorii noștri sunt tentați să se ducă în afara Europei, pentru că asta se întâmplă în lumea oamenilor de știință. Ei sunt atrași spre China, Statele Unite și așa mai departe. Deci trebuie să vedem deci, de ce se întâmplă acest lucru și ce putem face ca cercetătorii noștri să aibă oportunitățile necesare să aibă acel grad de flexibilitate de care au nevoie pentru a rămâne aici. Pentru că nu e vorba doar de a, acea problemă a situației precare care este utilizată atât de des. Nu, nu este numai aceasta. Trebuie să dăm dovadă de uh, idei inovatoare și sper să o facem și să fim și ascultați. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Riera Madurel. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc doamnei Matias pentru munca sa și pentru explicațiile pe care le-a dat. Aș vrea să fac și eu câteva comentarii, în plus față de cele făcute deja de doamna Matias și de colegii mei. Pot să spun că sunt de acord cu aproape toate comentariile anterioare. Vreau să mă refer în primul rând la problema finanțării. Pentru că dacă ne gândim la acest cadru strategic comun pentru cercetare și dezvoltare în Europa, ar trebui să ne gândim dacă dorim să continuăm această recuperare economică și să menținem modelul nostru social. Pentru aceasta trebuie să sporim nu doar fondurile pentru cercetare, ci să o facem cu bani noi. Deci nu să transferăm doar banii care se află în uh, alte părți, ci să avem noi surse bugetare care să fie alocate pentru aceste uh, politici de cercetare și dezvoltare. Cred că doar dacă plecăm de la o astfel de ipoteză putem discuta într-adevăr despre structura viitorului program cadru și despre posibilitatea de coordonare cu programele naționale și alte programe comunitare. Cred că doamna Matias a înțeles foarte bine acest lucru, domnul Eller a spus și el același lucru și cred că toate grupurile politice ar trebui să susțină această idee. Însă aș vrea să fac câteva comentarii în legătură cu structura pe care ne-o dorim pentru viitorul program cadru. Am să încerc să fiu succintă. Cred că avem nevoie de un program cadru cu o structură mai deschisă, mai extinsă, mai multidisciplinară, care să permită să intre în joc propunerile care vin de jos în sus. Să existe, deci, o mai mare marjă de manevră pentru oamenii de știință care să poată propune soluții la problemele cu care se confruntă. Ar trebui de asemenea să ne gândim la noi formule pentru a, a încuraja IMM-urile să participe, schema de activități specifice pentru programul cadru actual ar trebui menținută, însă aceasta este o chestiune care mm, nu este deocamdată rezolvată și cred că mai sunt încă multe posibilități uh, pentru a găsi noi soluții. Unii dintre colegii mei au spus deja că avem nevoie de o nouă structură și eu sunt absolut de acord, o structură care să uh, stimuleze utilizarea capitalului risc. Acest capital de risc uh, cu capital transfrontalier și complement, în mod complementar cu fonduri europene. Trebuie să insistăm pentru că avem nevoie de o simplificare a întregii structuri a programului cadru. O simplificare care să se facă cu încredere, cu transparență, cu un ansamblu limitat de reguli și prin niște proceduri mai puțin complicate și mai rapide. Referitor la programul de cooperare, credem că acesta ar trebui să fie întărit, însă nu uh, dedicând acest program doar marilor provocări ale societății, pentru că n-ar trebui să lăsăm deoparte nici cercetarea de bază, deci posibilitatea de a avea proiecte fără niște teme stabilite în prealabil. S-a vorbit astăzi despre uh, Consiliul pentru Cunoaștere. Cred că n-ar trebui să renunțăm la excelență și ar trebui să găsim o modalitate pentru ca oamenii de știință din toate statele membre să primească o finanțare comunitară din partea Consiliului. Altfel, există un risc foarte înalt ca o bună parte a comunității oamenilor de știință să uh, fie nemulțumită și să plece de aici. Dacă ne referim la mobilitate, aici ar trebui să găsim noi soluții pentru a îmbunătăți cooperarea cu industria. Iar referitor la infrastructură, există trei elemente importante creșterea utilizării fondurilor structurale pentru infrastructură, garantarea accesului deschis la infrastructuri pentru întreaga comunitate de știință și pentru întreaga industrie la nivel internațional și aceasta implică, bineînțeles, și promovarea comerțului la nivel internațional. În sfârșit, ne-am dorit ca viitorul program cadru să aibă o viziune coerentă a dimensiunii sociale a științei. Asupra acestui aspect uh, am uh, discutat de mai multe ori și credem că ar trebui să devină o adevărată axă transversală a proiectului nostru. Mulțumesc, domnule președinte. mich, Frau Carvalho. Vă mulțumesc, doamna Carvalho. Uh, thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să o felicit și să-i mulțumesc Marizei Matias pentru raportul său foarte bun. Uh, colegii mei, uh, domnul Eller și antevorbitorii mei au spus aproape tot ce voiam să spun eu. Aș dori să mai adaug uh, încă două, trei puncte. Mi se pare foarte importantă structura prezentată de către Maria Matias. E un amănunt Cred că aceste trei uh, niveluri e foarte importantă. Cercetarea ar trebui să fie în palierul 3, inovare. Salut, uh, de asemenea, ce uh, s-a spus aici, dublarea finanțării. Și în acest sens aș dori să introduc un concept care figurează și în raportul SURE, în amendamentele de compromis, care sper că au fost votate astăzi respectiv să solicităm o guvernanță mai puternică a finanțării în domeniul cercetării la nivel european. Deci, iată, uh, avem o guvernanță economică mai puternică, ar trebui să preluăm acest model și să-l transpunem sau să verificăm dacă îl putem transpune în finanțarea pentru cercetare. Astfel încât, la nivel european, să ne asigurăm că statele membre fac schimb de bune practici în domeniul finanțării pentru cercetare și să creăm condiții pentru investiții private în cercetare. S-a discutat foarte mult în legătură cu folosirea fondurilor structurale pentru capacitățile de, uh, și infrastructura de cercetare. Totul depinde de prioritățile statelor membre. Mă întreb dacă această guvernanță mai puternică a cercetării în Europa nu ar putea să includă și aceste elemente. Iată o idee pe care am putea o discuta în viitor. E o idee care finanțe, figurează în raportul Gariga de la, raportul, de la Comisia Sure. Salut trimiterea Marisei Maria ca, la programele de cooperare ca miezul uh, cercetării și a inovării. Nu sunt foarte multe detalii în raport datorită uh, constrângerilor uh, Uh, dar cred că e foarte important să introducem amendamente pe, maza, pe, pe, pe marginea recomandărilor de simplificare, pentru că Comisia nu a atins toate obiectivele, însă cred că ar trebui ca în aceste amendamente să ne asigurăm că simplificarea nu înseamnă că tratăm la fel, de exemplu, instituții sau institute care sunt diferite, precum uh, universități și IMM-uri. Foarte mult uh, a fost spus deja de colegii mei, deci mă opresc aici. Mulțumesc! On Merkis. voorzitter. Eh, dank, eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori și eu să mulțumesc colegei Matias pentru această prezentare eh, a unui document foarte ambițios. Există foarte multe elemente pe care le recunosc pentru că am lucrat împreună, am cooperat la Uniunea pentru Inovare și mă bucur că se regăsesc aceste elemente. Și am observat și că de partea sa Comisia a preluat o parte din ideile pe care le-am propus noi. Mulțumesc Comisiei mai ales în ce privește ghișeul unic pentru înlesnirea accesului la programe. Pentru că sunt de acord cu colegii, simplificarea și uh, această um, uh, atenuare a fărâmițării uh, sunt foarte importante în domeniul cercetării. Uh, cu aceste uh, ghișee unice e o idee care a fost preluată și mă bucur. De asemenea, faptul că inovarea nu trebuie să fie numai tehnologică, inovarea poate să fie și socială sau să ia și o altă formă și se face și o încercare de a face legătura între politica de cercetare, de inovare, fondurile și uh, programele de cercetare. Și apoi mai constatăm că există și o concentrare a rezultatelor obținute și uh, în ce privește provocările sociale. Și mai există un element care este foarte important pentru mine, respectiv faptul că trebuie ca și cetățenii să fie implicați în acest proces. E ușor de vorbit, e ușor de făcut discursuri, dar dacă piața nu preia rezultatele și dacă cetățenii nu se simt vizați sau implicați, atunci nu ne-am atins obiectivele. Pentru că inovarea constă în procesul de punere uh, pe piața unor idei, idei care să ducă la rezultate concrete pentru cetățean. Și mai consider că și acest, această promunere de a dubla bugetul e o idee foarte bună, e necesară, însă aș dori să mai adaug, cu permisiunea dumneavoastră, faptul că uh, cu toții putem avea un astfel de obiectiv, însă știm cu toții că vremurile sunt de așa natură încât nu avem cum să garantăm o dublare a bugetului. Și de aceea aș dori să-mi exprim preocupările. Sigur că aș dori ca bugetul pentru cercetare și inovare să crească, însă dacă trebuie să, să, să alegem între mai multe opțiuni și dacă bugetul acesta, bugetul viitor, nu va fi uh, bugetul perfect, trebuie să vedem ce trebuie să continuăm să susținem și ce nu. Aș dori să continue această dezbatere, poate că raportoarea ne poate furniza câteva piste de reflexie. poate știe de unde pot proveni banii și uh, din perspectiva neutralității bugetare, cred că uh, ar fi probleme mai puțin grave. Ce mi se pare iarăși interesant și doamna Matias a subliniat acest lucru e că trebuie să vizăm o abordare bazată pe încredere și de asemenea să avem și o atitudine mai tolerantă în ce privește asumarea riscurilor. Trebuie să Uh, fim dispuși să asumăm riscuri și, într-adevăr, să găsim un echilibru între proiectele mici, proiectele de la baza piramidei și proiectele mari, pentru că, și aici sunt de acord cu colegii, trebuie ca startup-urile să participe mai mult și trebuie să avem o diversificare a politicilor, pentru că IMM-urile au, sunt foarte diferite. Și startup-urile sunt, uh, un startup e foarte diferit decât un IMM. Chiar dacă sigur că nu putem vorbi de IMM-ul tipic. Aș mai avea multe de spus, uh, am întrebări, poate că doamna raportor poate să îmi răspunde la o parte dintre ele. Am pus deja întrebarea comisiei Pentru acest instrument s-au facilitate de partajare a riscurilor, care ar trebui să meargă de la 1 la 5 miliarde. Pentru că am dorit să existe mai multe capitaluri de risc. Care este poziția raportorului? Pentru că avem cercetarea, inovarea și constatăm în ambele documente că nu e același lucru, dar că cele două elemente nu sunt uh, Uh, dependente, interdependente. Aștept cu nerăbdare dezbaterile ulterioare și aș spune că a, inovarea e una, cercetarea e alta, dar că ambele elemente sunt necesare. Mulțumesc. Cristian Eller. Vreau să mai adaug doar un singur lucru, pentru că cred că este important să-l menționăm și astăzi. În Cartea Verde, cred că opinia comună era că marile proiecte europene trebuie să fie trebuie să fie scoase din următorul program cadru de cercetare și am suferit uh, un eșec după altul pentru că în cel de-al șaptelea program cadru eram deja pregătiți să integrăm în acest program aceste proiecte fiind, știind foarte bune că în faza de construcție, practic, nu le vom mai putea finanța din programul de cercetare. Și faptul că există o linie bugetară separată pentru marile proiecte de cercetare, Galileo, GNSS și ITER, E foarte bine. Și în programul de cercetare, deci faptul că există aceste linii bugetare în programul de cercetare este uh, hotărător, pentru că nu vom putea în anii următori să uh, finanțăm aceste proiecte din același uh, din, aceleași din aceeași oală, pentru că avem, pentru ei va trebui să plătim 700 de milioane de euro și uneori aceste sume cresc Parlamentul, la momentul respectiv, uh, a spus în noaptea aceea de trialog uh, că, ok, uh, cedăm pentru că n-am vrut să eșueze de tot, de tot trialogul. Însă, în realitate, nu vom putea să mai includem aceste proiecte mari în programul cadru de cercetare. Ori le scoatem cu totul, ori avem o linie separată pentru ele. Și acum vreau să îl rog pe directorul general care ne-a ascultat cu atât de mare atenție să, ne, uh, să ni se adreseze, să intervină în discuție dacă dorește. Domnul Smith. Mulțumesc, domnule Roel. Foarte frumos din partea dumneavoastră, foarte drăguț. Da, vreau să vă salut și eu și să o salut pe doamna Matias pentru acest uh, prim proiect de raport excelent. Este foarte clar, concis la obiect și cred că merge, de fapt, pe linia uh, raportului de audit al uh, cel de-al șaptelea program cadru, de asemenea pe raportul doamnei uh, Carvalho uh, privind simplificarea, pe raportul doamnei Merkis privind uh, um, Uniunea Novării și, um, de asemenea, celelalte programe pe marginea uh, uh, cadrului de cercetare. Cred că este foarte important că ați menționat, a subliniat uh, IMM-urile că dați uh, atenție elemente, elementelor din această cale către excelență. E foarte important să îi susținem și pe tinerii cercetători. Deci e important că subliniați elemente cheie. În ceea ce privește structura pe care o propuneți dumneavoastră pe cei trei piloni, vedeți că în Cartea Verde avem o structură oarecum diferită, dar eu cred că orice structură este bună. Singurul lucru la care vreau să vă atrag atenția și să vă avertizez este că dumneavoastră numiți primul pilon uh, uh, construire de capacitate și uh, această formulare ne duce cu gândul la uh, fondurile structurale și la fondul de coeziune și cred că E important aici să îl ascultăm pe domnul Eller când spune că, e, uh, că nu se poate ca acest program să fie văzut uh, cumva în, uh, ca un program de coeziune, ca un fond de coeziune. Deci există complementaritate între diversele politici și instrumente ale Uniunii Europene, dar nu vom duplica sau nu vom permite ca unul să devină un, o ramură secundară a altuia. În Cartea Verde vorbim despre cei trei piloni, uh, consolidarea băzii științifice prin uh, cercetarea, infrastructură de cercetare și Consiliul de Cercetare. În al doilea rând, să facem față marilor provocări. Politicienii vorbesc despre schimbările climatice, eficiența uh, resurselor um, și aici trebuie să găsim soluții și, sigur, este și al treilea pilon, IMM-uri, competitivitate pentru toți actorii pe piață în ceea ce privește integrarea programului de competitivitate și inovare aici, cred că uh, trebuie să luăm în considerare acest lucru. Um, dacă ne uităm la raportul doamnei Merchi, spune că trebuie să cuplăm cercetarea de cu inovarea și de aceea e important ca acest cadru comun strategic să integreze și programul cadru, programul pentru competitivitate și inovare și de asemenea Institutul European pentru Inovare și Tehnologie EIT. Um, și cred că este important ca Parlamentul să transmită un semnal clar privind această nevoie de a cupla resursele uh, cu uh, inovarea, și anume inovarea să ajungă pe piață. Acest lucru ar merge pe linia raportului care a fost aprobat deja, adoptat în unanimitate. În ceea ce privește bugetul, nu o să spun nimic, însă ceea ce ați menționat dumneavoastră e, uh, uh, sună foarte bine, dar uh, nu vreau să intru în această dezbatere azi. Comentariile uh, mem membrilor Parlamentului au fost interesante, comentariile făcute de eurodeputați. Domnul Eller um, a atras atenția asupra diferențierii clare între uh, fondurile de coeziune și uh, fondul, uh, fondurile pentru programul de cercetare și, de asemenea, faptul că proiectele mari ITER Galileo GNS sunt finanțate dintr-un buget separat și nu reprezintă o parte a următorului uh, cadru strategic, pentru că atunci vom avea problema creșterii costurilor și va trebui să uh, luăm fonduri de la alte programe. Doamna Ford a menționat ceva ce m-a durut puțin. A spus că nu am uh, luat în considerare raportul doamnei Carvalho privind simplificarea Însă noi totuși am uh, elaborat destul de rapid uh, acțiuni uh, pentru a simplifica lucrurile, sume forfetare, ghișee unice pentru a ajuta pe beneficiar. dar aveți dreptate. Marea schimbare poate să aibă loc numai atunci când regulile de participare sunt modificate, ceea ce se va întâmpla atunci când ajungem la cadrul comun strategic. Deci eu cred că ne-am arătat intențiile de a simplifica într-adevăr, acolo unde am putut deja să o facem în perioada curentă de programare, dar pentru marile schimbări aveți dreptate, trebuie să, uh, acestea trebuie să le punem în aplicare prin cadrul strategic comun de după 2014. Uh, un alt aspect esențial este faptul că uh, cercetarea în colaborare trebuie să rămână în centrul programului strategic și pe viitor. Cercetarea în colaborare este cea care creează legături între parteneri din uh, lumea academică, din comunitatea științifică, din uh, lumea de afaceri. Și um, abordarea de jos în sus, într-adevăr, e importantă da, pentru că sistemul trebuie să funcționeze în această direcție și cred că prezentarea doamnei Novotni uh, privind uh, centrele regionale de inovare a fost foarte relevantă. De asemenea, s-a subliniat multidisciplinaritatea, da, o susțin cu totul, nu e întotdeauna ușor, dar e direcția în care trebuie să ne mișcăm. De asemenea, subliniați IMM-urile și da, obiectivul de 15% pe care îl avem acum, uh, vom încerca prin toate mijloacele să îl și punem în aplicare, să fie respectat, astfel încât IMM-urile să beneficieze uh, de pe urma finanțării europene. Deci suntem în continuare angajați în acest sens. Doamna Carvalho a venit cu această idee interesantă de a avea o guvernanță mai uh, importantă, să ne asigurăm că statele membre trebuie ceea ce trebuie să facă. E o noțiune interesantă, nu m-am gândit uh, foarte mult uh, acest lucru și cred că va trebui să analizăm, pentru că, într-adevăr, ca programele să fie un succes, statele membre trebuie să-și respecte propriile angajamente. Și eu sunt pregătit să discut această idee în continuare. Și doamna Merchis a subliniat importanța uh, acestor ghișee unice, eh, cetățenii să fie în centru, să se monitorizeze inițiativele anunțate în cadrul Uniunii Inovării și aceasta este și intenția noastră. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, câteva cuvinte despre Cartea Verde, unde ne aflăm în momentul de față. Am încheiat vinerea trecută ehm, căsuța poștală, am primit eh, mii de reacții și ceea ce m-a surprins pe mine de data aceasta Uh, nu e vorba doar de universități uh, care uh, pledează pentru proiectele lor, ci am primit foarte multe documente strategice unde se cuplează într-adevăr cercetarea, inovarea în strategia extinsă Europa 2020. Deci răspunsurile pe care le-am primit sunt mult, mult mai multe decât uh, în trecut și cred că se vede, acest program este perceput ca unul dintre pilonii cheie ai strategiei Europa 2020. Majoritatea persoanelor susțin nevoia integrării cercetării și inovării pentru a face față marilor provocări uh, și această structură pe trei piloni este benefică și salutară. Pe 3 iunie vom organiza un mare eveniment de încheiere la Bruxelles. Mulți dintre dumneavoastră ați fost invitați, uh, fiți prezenți și ca și vorbitori. Acolo vom prezenta uh, rezultatele consultării noastre Apoi, vom aștepta cu mare nerăbdare raportul uh, doamnei uh, Matias, care se va vota în septembrie, și apoi vom încerc, începe să elaborăm propunerea noastră pentru cadrul comun strategic pentru cercetare și inovare, pe care vi l vom vi l pune pe masă și dumneavoastră și Consiliului pe 13 noiembrie. Uh, deci e un calendar destul de strâns. Așteptăm raportul dumneavoastră în septembrie, astfel încât să putem rapid uh, să lucrăm. Vom începe elaborarea numai odată ce știm care este poziția Parlamentului cu privire la viitorul uh, comunității noastre de cercetare și inovare. Mulțumesc! Și eu mulțumesc, dar întotdeauna cel care vorbește la urmă uh, e cel mai bun. Uh, și cred că ceea ce ați spus, adică nu, ultimul lucru pe care l-ați spus este foarte important pentru că e important să știm că ne veți lua în considerare opinia. Acum dau cuvântul doamnei Matias, dar vă rog foarte, foarte pe scurt, pentru că spune președinte și interpreții trebuie să plece. Deci, foarte, foarte pe scurt. Președinte, obrigada E obrigada sobretot aos intérpretes. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și interpreților pentru acest minut în plus pe care ni-l acordă. Nu o să pot răspunde, bineînțeles, la toate întrebările și la toate comentariile, dar vreau să vă mulțumesc pentru toate observațiile pe care le-ați făcut, pentru toate sugestiile, pentru toate întrebările pe care le-ați pus. Aș vrea să mulțumesc de asemenea pentru acest spirit de cooperare atât de pozitiv o adevărată caracteristică a muncii noastre la acest raport cu ceilalți colegi din toate grupurile politice. Mulțumesc pentru susținerea dumneavoastră. Vom lucra în continuare și, în ciuda faptului că avem un calendar destul de strâns, o vom face cu intensitate pentru a ajunge la o propunere comună. E adevărat că mai lipsesc încă multe lucruri în acest proiect de raport, dar prima versiune era de trei ori mai lungă. A trebuit să renunț la foarte multe lucruri, în special la acele chestiuni legate de simplificare, așa că mulțumesc și vom continua lucrările. Mulțumesc. Termenul de depunere a amendamentelor 15 iunie. Președintele mulțumește interpreților.